Bonjour, chers collègues. On... Bună dimineața, dragi colegi. Haideți să începem. Vous avez vu déjà notre ordre du jour. Ați primit proiectul de ordine de zi. Aveți propuneri de modificare a acesteia? Nu are nimeni observații. Atunci considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată, așa cum a fost ea comunicată. Dacă nu are nimeni obiecții. Ați văzut și procesul verbal al ședinței de pe 23 aprilie 2013. Aveți întrebări sau observații? Nu. Numărul, punctul 3. Comunicările președin, președinției. Doamna Roberta Mețola a intrat în Comisia CRIM în calitate de membru tipul, titular din partea grupului PPE, dar nu este prezentă în sală. După cum v-am transmis prin e-mail, nu va avea loc o ședință a coordonatorilor pentru că nu existau uh, chestiuni urgente sau uh, hotărâri de luat de către coordonator pentru a justifica o astfel de reuniune. Dar, la solicitarea colegului Iacolino, o ședință a raportorilor din umbră deschisă coordonatorilor va avea loc în această sală astăzi de la ora 17.30, deci după ședința comisiei. Această ședință, dragi colegi, este transmisă în direct pe site-ul web al Parlamentului. Și acum începem dezbaterile. La primul cluster din uh, cadrul acestei audieri, uh, numit abordarea comisiei, domnul Duff, vă rog. Just very briefly, I'm completely delighted. Foarte pe scurt, doresc doar să spun că este o plăcere pentru mine conduceți dumneavoastră ședința, dar avem vești despre doamna președinte? Este bolnavă sau uh, întârzie? Bineînțeles, ne bucurăm că dumneavoastră conduceți ședința, dar am dorit să știm ce s-a întâmplat cu doamna președinte. Non, elle, elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas venir, mais on ne sait pas Madame Alfano. Madame Alfano nous a dit qu'elle ne pouvait pas venir et vous, vous a demandé de la remplacer. Ah, malheureusement, elle nous a dit qu'elle din păcate, doamna președinte ne-a comunicat că nu poate fi prezentă astăzi, doamna Alfano. Nu știu din ce motiv. Putem începe acum audierea. Uh, Dans le cadre de discussion sur le cluster premier... Deci, în cadrul dezbaterilor din primul cluster, numit uh, abordarea Comisiei uh, în ceea ce privește criminalitatea organizată, corupția și spărarea de bani și consecințele asupra pieței unice, are. Um, vom da cuvântul domnului comisar Michel Barnier, comisar pentru piața internă și servicii. Dragi colegi, vă propun, vă propun să ne organizăm dezbaterile în felul următor. Mai întâi, domnul Barnier va face o prezentare de 30 de minute și apoi uh, va avea loc un, o primă rundă de întrebări și răspunsuri uh, din partea deputaților. Vă rog pe fiecare să vă limitați întrebarea la 3 minute. Apoi vom da cuvântul domnului Barnier pentru a răspunde și apoi, dacă mai avem timp, voi da cuvântul altor colegi și din nou apoi voi da cuvântul domnului comisar Barnier pentru a răspundeți. Sunteți de acord cu această organizare? Nu sunt obiecții? Vă rog, domnule comisar Barnier, aveți cuvântul. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Eh, bună ziua tuturor! Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitația pe care mi-ați adresat-o să mă aflu astăzi aici. Îl salut pe domnul raportor Salvatore Iacolino, cu care colaborez în mai multe domenii despre care vă voi vorbi și chiar dacă această audiere este prevăzută de mai câteva luni, am discutat cu doamna președinte Alfano despre această întâlnire a noastră de astăzi uh, pentru a-mi aduce contribuția în calitate de comisar pentru reglementarea pieței financiare și pieței interne. Deci ne aduc contribuția lucrările acestei comisii CRIM Important este ca un microfon să funcționeze. Deci um, să discutăm împreună chestiuni legate de fraudă, de viziune fiscală și, în general, despre buna funcționare și integritatea pieței interne în interesul celor care acționează pe piața internă. Comisia dumneavoastră se ocupă de multe subiecte. Nu știu dacă a fost distribuite cele două documente care împreună simbolizează reglementarea financiară și piața internă, practic simbolizează toate inițiativele pe care le-a luat Comisia de trei ani încoace în domeniul reglementării financiare și, pieței, și în domeniul pieței interne. Și dacă noi, uităm la lista subiectelor de care vă ocupați dumneavoastră aici în Comisia CRIM, observăm cu ușurință că ne ocupăm practic de aceleași lucruri. Aș dori să evoc acum mai multe capitole ale acțiunii portofoliului meu care sunt uh, de interes pentru dumneavoastră. Mai întâi, lupta împotriva fraudei și a evaziunii fiscale, de care mă ocup în cooperare cu colegul um, Șemeta mai ales. Nu sunt uh, probleme noi. La ședința grupului G20 la Londra în 2009 a fost lansat uh, un program ambițios de luptă împotriva paradisurilor fiscale și, în general, împotriva evaziunii fiscale. Și actualitatea ne-a arătat faptul că fenomenul continuă să fie de actualitate prea prezent chiar în Uniunea Europeană și creează reale dificultăți uh, în domeniul finanțelor publice um, și are consecințe negative asupra uh, încrederii cetățenilor în piața unică și în funcționarea piețelor financiare. Cunoașteți cifrele, doamnelor și domnilor. Uniunea Europeană pierde aproximativ 1000 de miliarde de euro în fiecare an din cauza fraudei și evaziunii fiscale, ceea ce înseamnă de șase ori bugetul anual al Uniunii Europene. După cum știți, acest uh, subiect la uh, inițiativa anumitor state membre și la um, inițiativa Comisiei. Acest subiect a fost din nou discutat uh, la Consiliul European de săptămâna trecută. Cred că este important ca acest subiect uh, să rămână în prim plan și uh, să păstrăm voința politică necesară pentru ca împreună statele membre, Parlamentul European și Comisia să facă să avanseze anumite măsuri și anumite soluții. Iată, um, în acest sens doresc să salut activitatea Parlamentului European, mai ales um, rapoartele doamnelor Cleva și Galpeci, adoptate la ultima sesiune plenară. Știu că dialogați în mod regulat cu colegul meu, comisarul Șemeta, dar nu voi insista aici uh, asupra subiectelor care fac parte din portofoliul uh, său. Aș dori să subliniez acum uh, un subiect în legătură cu care dorim să acționăm rapid în cadrul concluziilor Consiliului European de săptămâna trecută s-a menționat faptul că vom examina modul în care se pot crea noi obligații de transparență și pot aplica noi obligații de transparență în ceea ce privește impozitele plătite de întreprinderile mari și de grupurile de întreprinderi în Uniunea Europeană. Am făcut deja acest lucru în cazul băncilor în cadrul directivei privind cerințele de capital 4, cer de 4, și mi-aduc aminte de rolul foarte activ al eurodeputaților uh, în legătură cu acest text. Acum trebuie să aplicăm aceleași, uh, aceste reguli din directiva privind cerințele de capital 4 se vor aplica uh, din 2014, dar acum este necesar ca toate întreprinderile mari și nu doar de cele menționate cel mai des, cum ar fi Apple, Google sau Amazon, ci toate întreprinderile mari să fie obligate să spună în mod regulat ce sume plătesc ca impozite, cui le plătesc și unde. Acesta este un prim plas în domeniul responsabilității transparenței uh, într-o luptă mai eficientă împotriva evaziunii fiscale. Dar nu trebuie să uităm faptul că frauda depășește strict domeniul fiscalității. Toate sectoarele economice pot fi afectate. Iată de ce Comisia a prezentat din 2011 încoace în legătură cu uh, programul nostru de creștere economică mai multe inițiative care au ca obiectiv păstrarea integrității pieței unice, luptând împotriva tuturor uh, formelor de criminalitate, mai ales uh, Uh, criminalitate financiară. Una dintre inițiativele majore în acest sens um, se, uh, este legată de lupta împotriva spălării banilor, uh, bani proveniți din um, criminalitatea organizată. Conform estimării um, oficiului ONU împotriva drogului și criminalității, în fiecare an aproximativ 2000 de miliarde de euro provin din activități criminale, dintre care 1500 de miliarde fac obiectul spălării de bani. Având în vedere amploarea sumelor, uh, acțiunea necesară este de proporții imense și, așa cum facem în cazul luptei împotriva evaziunii fiscale, uh, doresc ca Mă bucur de faptul că și acest subiect a atras atenția uh, șefilor de state și de guverne săptămâna trecută și știu că și Parlamentul European um, a dezbătut acest fenomen toată amploarea sa uh, și mă gândesc aici mai ales la raportul domnului Iacolino pe care l-ați adoptat, adoptat în această comisie și um, raportul pe care îl pregătește doamna Sargentini care se va ocupa de examinarea propunerii noastre de revizuire a directivei um, pentru lupta împotriva spălării banilor adoptată în februarie anul, uh, în februarie anul acesta. După cum uh, s-a spus de către Consiliul European săptămâna trecută, este esențial că lucrările în legătură cu această directivă să se încheie înainte de sfârșitul acestui an. Standardele internaționale au fost modificate de mai mult de un an deja și uh, ele trebuie să fie aplicate cât mai rapid în întreaga Uniune Europeană. Aș dori să vă amintesc acum obiectivele acestei reforme. Dorim, în primul rând, să umplem lacunele juridice ale sistemului, extinzând aplicarea sa la uh, noi domenii, cum ar fi uh, uh, jocurile de bani sau uh, jocurile de noroc, care au generat venituri în valoare de 76 de miliarde de euro pe an. Uh, volumul Uh, acestor câștiguri a crescut cu 15% sau crește cu 15% pe an. Știm că acesta este un instrument major uh, pentru criminalitatea organizată și acum când uh, bugetele europene sunt reduse, este și mai important să punem accentul asupra spălării uh, obiectului uh, criminalității fiscale adică criminalității legate de uh, spălarea de bani. În al doilea rând, dorim să ne bazăm pe abordarea și pe evaluarea riscurilor uh, specifice cu care se confruntă um, actorii din lupta împotriva criminalității financiare. Aceste riscuri pot fi uh, diferite de la o țară la alta, de la un sector la alta sau chiar de la o întreprindere la alta. Și uh, ținând cont de aceste riscuri, să ne adaptăm măsurile și procedurile de prevenire, să ne concentrăm resursele acolo unde sunt ele cele mai necesare și, deci, pentru a lupta mai eficient împotriva criminalității. În al treilea rând, dorim să îmbunătățim transparența în ceea ce privește beneficiarii efectivi ai unei întreprinderi sau unui trust deținerea unor informații exacte și la zi în legătură cu beneficiarii reali este un element cheie pentru a împiedica, a împiedica pe criminal să își disimuleze adevărata identitate. Și doresc uh, să subliniez faptul că propunerea noastră merge mai departe decât uh, ceea ce prevede GAFI, Grupul pentru Acțiune Financiară, pentru că noi cerem întreprinderilor să pună la dispoziția în tuturor instituțiilor um, acoperite de directivă și la dispoziția autorităților competente informațiile de care beneficiază în legătură cu um, beneficiarilor efectivi. În al patrulea rând, vom consolida lupta împotriva corupției uh, cu o vigilență sporită în ceea ce privește în legătură cu toate persoanele expuse în nivel politic adică personalitățile cu funcții în uh, statele membre, într-un stat terț sau uh, în organizații internaționale. În al cincilea rând, vom clarifica interacțiunea uneori foarte complexă dintre exigențele luptei împotriva criminalității financiare și uh, exigențele importante ridicate de protecția datelor personale ale cetățenilor europeni. În fine, în al șaselea rând, propunem uh, ridicarea nivelului sancțiunilor, uh, asigurându-se o mai uh, bună coerență și convergență a sancțiunilor între statele membre pentru ca criminalii să nu poate să profite de divergențele naționale din cadrul pieței unice. Doamnelor și domnilor eurodeputați, toate aceste propuneri pe care le-am menționat privesc abordarea preventivă în lupta împotriva criminalității financiare. Această abordare va fi completată de o consolidare a abordării noastre represive, de care se ocupă um, colega mea, Cecilia Malmström. Serviciile sale um, se ocupă de propuneri de criminalizare a spălării de bani, uh, armonizând în același timp definiția acesteia, Uh, incluzând, de exemplu, autospălarea de bani. Și o propunere legislativă în acest uh, sens uh, va fi prezentată um, cât de curând, după cum a spus doamna Malmström. În general și dincolo de ceea ce tocmai am menționat, de trei ani deja aplicăm un, un program ambițios în domeniul um, reglementării financiare. Spun că este un program ambițios pentru că uh, după cum v-am prezentat în acest tabel pe care îl actualizăm în fiecare lună, um, include toate propunerile pe care vi le-am um, prezentat de trei ani încoace și avem aici uh, um, instrumentarul cu regulile pentru toate statele europene și uh, apoi cu toate statele din zona euro. Și aici aveți situația um, proiectelor uh, uneori deja adoptate, care ajung la maturitate acum după 2-3 ani, unele sunt încă în discuții și mai sunt de prezentat câteva propuneri. Obiectivul este ca sectorul financiar să fie mai transparent, mai sigur și să existe responsabilitate și morală, elemente care au dispărut parțial din sistem. Toate aceste propuneri vizează direct sau indirect asigurarea stabilității și integrității pieței financiare și pieței unice. Unele vizează um, în mod mai precis frauda financiară. Comisia a adoptat în iulie 2012 două propuneri pentru a extinde domeniul de aplicare al regulamentului și al directivei privind abuzul de piață. Aceste texte vor permite um, crearea unui sistem de sancțiuni administrative și penale eficace, proporționale și cu adevărat disuasive. Și um, discuțiile sunt avansate în acest sens. Dincolo de sancțiunile administrative prevăzute de regulament, um, infracțiunile penale sunt armonizate și statele membre pot aplica sancțiuni penale conform legislațiilor naționale. Lucrările în trilog progresează și um, sper că chiar în cadrul președinției irlandeze se va ajunge la un acord privind această revizuire a directivei privind abuzul de piață. Aceste texte arată uh, faptul că suntem vigilenți și capabili de a reacționa rapid la nivel politic. Chiar dacă știu că piețele um, reacționează mult mai rapid decât avansează democrația. Cu ocazia scandalilor privind Libor și Euribor de vara trecută, în legătură cu care de asemenea am reacționat rapid cu modificări ale propunerilor noastre de regulament și de directivă privind abuzul de piață pentru a acoperi uh, manipularea indicilor și pentru a interzice această manipulare a indicilor tocmai prin directiva privind abuzul de piață. Toate aceste abuzuri, eh, fie că se, sunt legate de libor, fie că sunt legate de piețele petrolului sau gazelor naturale, trebuie să eh, poată să fie pedepsite în momentul în care regulamentul privind eh, abuzul de piață va fi aplicat. Dar nu este suficientă criminalizarea acestor abuzuri, trebuie să îmbunătățim și guvernanța și supravegherea acestor indici în momentul în care sunt uh, comunicați și folosiți. Iată de ce voi prezenta colegiului de comisar în această vară o propunere legislativă privind indicii de referință de altfel, vom ține cont de consultarea publică lansată în noiembrie, care uh, va completa astfel cadrul legislativ privind abuzul de piață. Această propunere va, uh, va include reguli de bună guvernanță pentru a asigura transparența um, în elaborarea acestor indici, pentru a gestiona conflictele de interese și pentru a asigura o adevărată credibilitate la acestor indici de referință și uh, se va oferi de asemenea un cadru de supraveghere pentru acești indici de referință voi uh, vegea ca aceste um, uh, propuneri să fie coerente cu principiile IOSCO, um, dar nu excludem uh, posibilitatea de a merge chiar mai departe decât organizația IOSCO dacă este necesar. Doamnă președinte, domnilor și domnilor deputați, după cum vedeți, suntem foarte hotărâți um, pentru a acționa în domeniul reglementării financiare. Toate aceste texte acum trebuie să fie adoptate și aplicate. Deci trebuie să devină operaționale. Știm că delicvența la nivel financiar poate uh, prezenta diferite forme. De exemplu, corupția este un adevărat flagel, uh, ale căror costuri la nivel financiar și de uh, încredere uh, în, în cetățenilor sunt absolut incalculabile și uh, eu cred că credibilitatea uh, vorbelor și acțiunilor publice este esențială și mă gândesc aici la efortul pe care îl facem noi pentru a spori transparența, pentru a reduce riscul de corupție prin mai multe texte în discuție în momentul de față la propunerea mea. Texte în discuție la Parlamentul European și în Consiliu. Um, primul um, privește piețele publice. Autoritățile publice cheltuiesc în fiecare an aproximativ 19% din PIB-ul european. E vorba de comenzi de bunuri, servicii și lucrări. Sunt sume mari care uh, prezintă riscuri de fraudă și corupție. Iată de ce am dorit să facem din integritatea piețelor publice un obiectiv fundamental al reformei, reformei privind comenzile publice, uh, reformă lansată în decembrie 2011. Propunerile noastre privind uh, reformarea directivelor uh, privind piețele publice și noua directivă privind concesiunile sunt în trilog în momentul de față între Parlament și Consiliu și sper că vor fi adoptate în curând după ultimele ajustări necesare pentru a permite îmbunătățirea procedurii uh, privind comenzile publice. În acest sens am propus o definiție a conflictului de interes pentru ca statele membre să poată înțelege și hotărâ care sunt măsurile de prevenire din partea instituțiilor răspunzătoare pentru ca să se împiedice un conflict de interese. Măsuri de excludere sunt de asemenea prevăzute pe lângă existent, obligațiile existente care exclud uh, operatorul economic pentru participare la uh, acțiuni criminale, la uh, acțiuni la piraterie, contrafacere sau uh, alte infracțiuni. Aceasta, de asemenea, aceste uh, Sancțiuni se aplică de asemenea și la cei care au încercat să falsifice anumite procese, au oferit informații false sau uh, care au încercat să obțină informații confidențiale pentru a-și uh, trage din aceasta un uh, avantaj uh, nemeritat. Consider de asemenea și că uh, Propunerea noastră de directivă cu privire la concesiune va fi cu adevărat un pas înainte în Europa în ceea ce privește lupta împotriva discriminării și aceasta între operatorii economici, dar și în ceea ce privește uh, atribuțiile directe a unor concesiuni și a riscului de corupție. Aș dori de asemenea să mulțumesc domnului uh, Tarabela și celorlalți raportori pentru eforturile pe care le-au făcut pentru a îmbunătăți aceste texte, pentru ca ele deci să devină mai eficiente. Pe lângă aspectele comenzilor publice, există și nevoia unei transparențe mai bune în ceea ce privește activitățile întreprinderilor din Europa. Ne dorim mai multă transparență pentru activitățile întreprinderilor și pentru a înlătura riscurile de corupție, mai ales în sectoarele de activitate în care Până acum uh, se întâmplau astfel de cazuri uh, din cauza unei lipse de transparență. sectoare sau domenii în care nu le, chiar nu este prea bine văzută lumina, transparența ca atare. Iată de ce noua directivă în domeniul contabil va impune transparența, mai ales în domeniile uh, industriilor extractive și forestiere, uh, care se adaugă la dispozițiile directivei transparenței existente deja. Aceste texte introduc deci pentru industria extractivă și forestieră o obligație de, de transparență și de reporting, de raportare anuală, în ceea ce privește fluxurile financiare de la țară la țară și de la proiect la proiect pentru ca să se știe exact cine plătește către cine ce anume. Aceasta se va aplica la toate societățile cotate la bursă și la toate întreprinderile cu mai mult de 250 de angajați din Uniunea Europeană, dar nu numai întreprinderilor înregistrate, ceea ce va permite deci un câmp de aplicare foarte larg al acestei directive. Am ajuns la un acord politic în trilog uh, pe 9 aprilie anul trecut, datorită celor doi raportori, doamna McCarthy și domnul președinte Lene și am speranța ca aceasta să ducă la o adoptare formală în săptămânile care urmează. De asemenea, aș dori să precizez faptul că Direcția Generală Trade, care ține de colegul meu Karel de Hucht, a anunțat o consultare publică pe un alt subiect în care este nevoie de foarte multă transparență și de trasabilitate, și anume problema minereurilor de conflict. În acest cadru, posibilitatea de a impune obligații de due diligence întreprinderilor care importă minereuri va fi de asemenea analizată. Această activitate putând să aibă un impact pe viitor asupra directivelor transparenței și directivei contabile, ceea ce ar uh, îmbunătăți trasabilitatea minereurilor astfel încât atunci când sunt exploatate să nu se întâmple într-o situație de conflict și să se poată înțelege clar de unde vine ce minereu, în ce condiții, este un lucru extrem de important. În final, aș dori să mai vorbesc despre două domenii care sunt de asemenea sub responsabilitatea mea și unde știm că există tentative de fraudă. E vorba de proprietatea intelectuală și problema jocurilor de noroc și jocurilor uh, în online. În ceea ce privește proprietatea intelectuală, de la începutul mandatului meu am uh, creat o infrastructură mai integrată împreună cu colegii mei, adică o strategie de protecție a proprietății uh, intelectuale mai integrată, mai coerentă și mai competitivă în același timp. Întreprinderile și creatorii pot să poat, trebuie să poată să-și culeagă roadele activităților lor și investițiilor lor mai ușor, aceasta trecând prin capacitatea celor care au uh, posibilitatea de a proteja uh, aceste active imateriale. E vorba de proceduri civile aici. Am încheiat de curând o consultație publică pe această temă și vom analiza rezultatele care vor fi anunțate în anul acesta puțin mai târziu. Însă, în această problemă nu este suficient să se pună pe picioare proceduri judiciare, chiar dacă acestea sunt adaptate și accesibile. Iată de ce ne concentrăm acum pe subiectul acesta pentru a vedea care sunt uh, căile de atac posibile, dacă ele sunt cu adevărat accesibile și care este utilitatea lor reală pentru IMM-uri, de exemplu. Într-un demers uh, care țintește o mai bună legislație, considerăm că o prioritatea absolută trebuie să o constituie îmbunătățirea eficienței structurilor existente. Iar atunci când este nevoie, trebuie să încercăm să și schimbăm acest cadru Am adoptat acum un cadru legislativ pentru protecția mărcilor din Europa pentru a combate produsele contrafăcute care sunt în tranzit prin piața unică în Europa și nu vom accepta, și aceasta este poziția Comisiei, sub nicio formă ca Europa să devină un fel de placă turnantă în ceea ce privește contrafacerea. Am propus împreună cu colegul meu Șemeta ca uh, să încercăm să combatem toate lacunele din legislația existentă și să imediat să să sequestrăm toate bunurile contrafăcute, chiar dacă ele se află într-un regim de tranzit, iar doamna raportor Wikström se ocupă exact de acest uh, dosar și ea va putea să îmbunătățească acțiunea în cazul produselor contrafăcute găsite la, pe teritoriul uh, UE, care distrug milia, milioane de locuri de muncă și să nu mai vorbim de pericolul pentru sănătatea publică pe care îl aduc cu sine. Ne vom concentra de asemenea pe protecția secretărilor uh, de afaceri, o condiție câteodată subestimată pentru investiții și cercetare și dezvoltare în anumite întreprinderi europene. Propunem, probabil la tot anul acesta, mai în cursul anului, o inițiativă pentru completarea instrumentelor de care despun întreprinderile la ora actuală pentru a-și proteja inovările și uh, secretele de afaceri. De asemenea, o altă prioritate este să încurajăm uh, colaborarea între părțile implicate care luptă împotriva contrafacerii. Am fost foarte bucuros, doamnelor și domnilor deputați, să văd că s-a semnat protocolul uh, de acord pentru vânzarea online, care a fost susținută de către 33 de întreprinderi și asociații pe o listă de principii comune, incluzând uh, măsurile pentru a exclude mărfurile contrafăcute pe platformele online. Acesta, acest protocol a fost introdus pentru 2 ani suplimentar, ceea ce arată că funcționează și că nu întotdeauna este nevoie de legi pentru a putea avansa, pentru că se poate lucra și pe bază de contract și concertare. Pe toate aceste subiecte, în ceea ce privește dreptul de proprietate intelectuală, aș vrea să subliniez importanța abordării follow the money, pentru că trebuie să-i, să, să lovim puternic pe cei care doresc să uh, folosească abuziv activitatea altora prin activități ilicite și prin uzurpare. Cred că este de aceea foarte important ca toți intermediarii, intermediarii cheie din aceste procese să fie contactați, cum ar fi actorii publicității, dar și actorii uh, care realizează plățile online. În final, uh, aș vrea să vă amintesc o nouă misiune a observatorului pentru încălcarea dreptului de proprietate intelectuală, care a fost uh, atribuit Oficiului de Armonizare a Pieții Interne OHMI de la Alicante. Trebuie să îmbunătățim eficacitatea acestui instrument pentru a putea să înțelegem mai bine care sunt în practică încălcările dreptului de proprietate intelectuală și să ne găsim la noi soluții. E vorba aici de soluții tehnice, de campanii de informare, pe lângă publicul larg sau uh, tinerilor întreprinzători care pot să demonstreze care este costul pentru viața publică, pentru sănătatea publică și pentru locurile de muncă ale produselor contrafăcute. Vreau să închei spunând că um, și în domeniul jocurilor și pariurilor sportive și jocurilor online am acționat pentru ca să vă spun ceea ce am făcut în domeniul combaterii fraudei și a spălării de bani. Au existat mai multe scandaluri care au arătat că este absolut necesar să avem o transparență mai bună și o securitate juridică mai bună, atât pentru consumatorii acestor jocuri online, dar și pentru prestatarii serviciilor acestora. Iată de ce, pe 23 octombrie anul trecut, Comisia a prezentat un plan de acțiune pentru jocurile online care acoperă cinci domenii prioritare. 1. Conformitatea cadrelor naționale cu dreptul comunitar pentru ca piața internă să fie coerentă. 2. O îmbunătățire a cooperării administrative și aplicarea sa eficientă. 3. Protecția consumatorilor și a cetățenilor minorilor, mai ales uh, împotriva dependenței de jocurile online și pentru protejarea grupurilor vulnerabile. E vorba de o problemă societală pe care trebuie să o abordăm. Apoi 4. Prevenirea fraudei și lupta împotriva spălării de bani. Iar 5. Protecția integrității și prevenirea maciurilor uh, uh, trucate care sunt legate de pariuri, blaturilor așa numite. Deci, uh, domnul uh, raportor uh, Fox a a continuat activitatea raportorului Kreutzmann și noi, Comisia INCO, urmărim această, aceste procese. În ceea ce privește spălarea de bani, aceasta se va aplica tuturor jocurilor de noroc, nu numai cazinourilor. În ceea ce privește conservarea integrității sporturilor, vreau să spun că blaturile, care sunt un um, fenomen foarte adesea legat de spălarea de bani, are, au loc de obicei în afara Uniunii Europene, în țări care nu dispun de o legislare foarte puternică. Iată de ce Comisia lucrează în momentul de față în toate negocierile pentru convențiile Consiliului Europei împotriva manipulării rezultatelor sportive. Am participat chiar eu la lucrările care au fost lansate pe problema sincerității în sport de către Comitetul Olimpic Internațional, pe care îl cunosc uh, în, în foarte, manieră foarte aprofundată. Vreau să mulțumesc și doamnei Vasiliu, colega mea, pentru proiectele pilot pe care le-a lansat în vederea acestei cooperări internaționale împotriva falsificării jocurilor sportive și uh, meciurilor și Comisia va face în final un raport de evaluare în 2014 pentru a vedea dacă trebuie să fie luate măsuri suplimentare. Uh, suplimentare. Iată, sper că nu am fost prea lung, cu siguranță am vorbit prea mult, dar sper să fi oferit măcar o privire de ansamblu despre diferitele subiecte pe care le tratăm acum. Sper că împreună cu dumneavoastră și cu susținerea comisiei dumneavoastră vom putea acționa pe toate fronturile și ați văzut că sunt multe, fie că e vorba de fraudă fiscală, spălare de bani, corupție, contrafacere, piraterie, toate acestea sunt uh, puncte esențiale pentru integritatea pieței unice și pentru a putea construi și reconstrui încrederea cetățenilor în cazul în care aceasta a dispărut uh, și a întreprinderilor, bineînțeles. Și vreau să vă confirm uh, în acest moment hotărârea mea puternică de a face față tuturor uh, acestor provocări și de a duce la bun sfârșit propunerile de care vă vorbeam. Sper de asemenea în numele Comisiei și a Parlamentului ca aceste acțiuni împreună cu Comisia dumneavoastră să poată să ducă lucrurile acestea la bun sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președinta domnului comisar, dragi colegi. O să începem acum cu întrebările. Mai întâi o să-i dau cuvântul domnului Iacolino, care este raportorul nostru. Vă rog, domnule Iacolino. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult lui Michel Barnier, domnului comisar, care ne-a explicat foarte clar care sunt pașii care s-au făcut înainte în uh, timpul mandatului său în ceea ce privește combaterea fraudei și a contrafacerii, a evaziunii fiscale, al uh, spălării de bani în fața și în problema paradisurilor fiscale. Foarte mult aceste concepte au fost uh, legate de integritate, transparență, stabilitatea pieței. Toate acestea sunt obiective pe care le vom putea folosi ca ștachetă pentru a vedea activitatea Comisiei în domeniu, dar și a Parlamentului European cu proiectul pe care l-am aprobat acum o săptămână și prin acțiunile Consiliului care acum o săptămână de asemenea și-a indicat prioritățile în acest domeniu. Eu am luat cunoștință de această inițiativă Știm uh, cu toții în ce măsură și uh, G8-ul, G20-ul încearcă să uh, abolească secretele ban, secretul bancar pentru a face lumină în acest spațiu cât se poate de impenetrabil și pentru a evita haosul legat de spălarea de bani. Știți foarte bine, domnule comisar, că este important că există și acorduri de cooperare cu țările terțe. Pentru a putea însă pune în aplicare aceste proiecte, Europa trebuie să fie pregătită, trebuie să fie pregătită de acțiune pentru a duce înainte o îmbunătățire a acordurilor cu uh, Elveția, San Marino, Liechtenstein și Andorra pentru că altfel cu țările terțe va fi mult mai complicat să găsim acorduri de cooperare care să implice însă și aspectele acestea. Disciplina fiscală armonizată, având în vedere um, Uniunea Europeană și teritoriul statelor membre este de asemenea un obiectiv important pe care l-ați menționat dumneavoastră, domnule comisar. Eu aș vrea să vă pun câteva întrebări, mulțumindu-mă, bineînțeles, în același timp și pentru faptul că ați apelat Um, ați abordat problema contractelor publice și uh, problemei excluderii unor subiecti din uh, unele proceduri care au fost condamnate, de exemplu, uh, la care au fost condamnați pentru uh, spălare de bani sau pentru contrafacere. Toate infracțiunile transnaționale, domnule comisar, necesită o cooperare judiciară și polițienească foarte puternică care se bazează pe acțiunile statelor membre. Dumneavoastră ați vorbit și de auto um, spălarea de bani, care este într-adevăr un domeniu aparte. Vreau să vă amintesc cât de importantă este și trasabilitatea minereurilor de care ați vorbit într-adevăr și dumneavoastră pentru protejarea drepturilor intelectuale. De asemenea, iar jocurile de noroc, pariurile ilegale și uh, blaturile, toate acestea sunt așa numitele match fixing de altfel, sunt probleme cu care Europa se confruntă. De exemplu, Europa ar trebui să trateze această problemă și cu Singaporul, care este una din um, cei mai importanți actori în ceea ce privește pariurile, de exemplu. Mai trebuie făcute, bineînțeles, și alte acțiuni concrete care trebuie duse la bun sfârșit câteodată, mai ales în acest domeniu. O mai bună repartizare și schimb de, schimb de informații este foarte important. O, un schimb de informații trebuie să fie util uh, Uh, trebuie să fie eficient pentru a putea combate cu adevărat aceste infracțiuni, care sunt infracțiuni fiscale în același timp, dar și economice. Aceasta se poate face poate până în 2020, uh, scăzând cu două, până în 2050 profiturile care vin din aceste activități și care sunt sub, substrase economiei licite. Uh, știți că există o directivă pentru noi, nouă directivă pentru economii care va depinde foarte mult de schimbul de informații între statele membre și suntem convinși că faptul că și Consiliul să fi trecut acum la acțiune, spunând, citesc, că este important să se continue activitățile Uniunii Europene pentru abolirea măsurilor fiscale dăunătoare, abolire, subliniez, a măsurilor fiscale dăunătoare, uh, este un pas foarte bun pentru a garanta uh, disciplina fiscală omogenă, care este premiza pentru o piață unică europeană, transparentă și stabilă și în același timp uh, una în care să se poată regăsi cei 500 de milioane de cetățeni, pentru că aceștia sunt cetățenii Uniunii Europene. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Merci, monsieur Colin, madame. Mulțumesc, uh, doamnule Iacolino, doamna Mathieu. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar, permiteți-mi, în primul rând, să vă mulțumesc pentru că v-ați angajat uh, pentru a păstra integritatea pieței interne. Suntem deosebit de receptivi la toate măsurile pe care le-ați luat și pe care le-ați reamintit sunt măsuri uh, importante pentru că integritatea pieței interne este importantă atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere al justiției, al siguranței cetățenilor, care este un punct fundamental pentru cetățenii europeni. Vă aplaudăm și vă încurajăm să mergeți în continuare pe această cale curajoasă pentru a pune la punct autorități de supraveghere, de luptă împotriva mm, tuturor acestor fenomene care duc la fraudarea pieței și de către organizațiile criminale uh, ați ajuns la un echilibru greu de găsit uh, și duce la niște practici financiare sănătoase, bune pentru bănci și pentru firme. Ne interesează în primul rând propunerea de revizuire a directivei uh, antispălare de bani pe care ați uh, pus la punct împreună cu doamna comisar Malmström pentru a întări responsabilitatea juriștilor și a contabililor. Ați inclus aceste uh, jocuri bazate pe bani și, de asemenea, cred că vă bucurați de susținerea noastră pentru această reformă la nivelul comisiei noastre. Avem nevoie de acțiunile politice declansate de dumneavoastră, de responsabilitățile de control pe care le apărați. Avem nevoie de acest lucru la nivel european, așa că vreau să vă mulțumesc încă o dată, domnule comitar, pentru viziunea și perseverența dumneavoastră. Știu că apărați punerea la punct a unei eh, definiții europene a paradisurilor fiscale și a unei liste negre europene. Credeți că este un obiectiv la care ne putem aștepta în mod realist la sfârșitul mandatului, mai ales că există multă rezistență la nivelul statelor membre. Poate ați putea să ne spuneți acest lucru. Apoi, credeți că ideea de a retrage uh, bagnotele de 500 de euro am uh, avut aici dezbateri pe marginea acestei chestiuni, mai ales cu funcționarii de la Europol și unii s-au referit la această posibilitate, la această propunere. Știm uh, că uh, se folosesc foarte mult uh, pentru a-și ascunde averea de către infractori și vreau să ne spuneți ce părere aveți dumneavoastră. Apoi, ar trebui să existe la nivel european un regulament asemănător ca cel adoptat în 2010 în Statele Unite pentru a obliga uh, la un schimb de informații privind conturile deținute de europeni în afara Uniunii Europene. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Mathieu. Domnul Newton Doamna Weiler. Herr Domnule comisar, dragi colegi, pot să formulez mai scurt decât alți colegi ce vreau să spun, pentru că, de fapt, sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus de către dumneavoastră, domnule comisar, dar și de către ceilalți doi antevorbitori ai mei. Cred că în momentul de față există un moment favorabil în ceea ce privește sensibilizarea cetățenilor. În toate statele membre, nu numai în Germania și Franța, opinia publică este foarte atentă acum când e vorba de evaziune fiscală, când e vorba de fraudă față de stat sau la teme precum corupția. De aceea vă încurajăm să nu abandonați pentru că diversitatea legilor și, de, și directivelor de care ați vorbit dumneavoastră, care au fost hotărâte până acum sau care sunt în lucru, arată că această temă este cu adevărat o temă orizontală și că aproape fiecare comisie din acest Parlament și bănuiesc că și fiecare comisar, într-o anumită manieră, are legătură cu acest subiect. Aș dori să mă limitez uh, asupra un, uh, să mă concentrez asupra unei teme care mi se pare extrem de importantă și anume tot ceea ce are legătură cu Comisia pentru Piața Internă. Și acolo există multe teme, pe cum pariurile online, am uitat să vorbim de vămi, avem un nou cod al vămilor acum. Nu știu dacă am verificat așa de atent toate directivele precum am uh, verificat-o pe aceasta, dacă, de exemplu, la fiecare directivă să ne asigurăm că se acoperă și măsurile de combatere a corupției. Nu știu dacă la uh, codul uh, VAMAL am reușit să introducem astfel de prevedere încât să se facă corupția imposibilă aproape și, de asemenea, și evaziunea fiscală. Sigur că nu toate statele au aceeași problemă cu corupția, dar la noile legi pe care le discutăm în momentul de față, știți, domnule comisar, că noi vă asistăm în ceea ce privește crearea unor reguli mai bune pentru combaterea mituirii și lorii de mită. Colegii mei sunt foarte severi cu Consiliul, care i-ar place să facă soft laws peste tot, legi foarte, foarte puțin uh, puternice. Poate că ați putea să ne dați câteva cifre în care să reiasă gradul de fraudare la um, achizițiile publice, de exemplu. Altceva, ați menționat că unii nu doresc să aibă atâta lumină în sectorul lor și în contabilitatea lor. Eu aș mai identifica un domeniu în care am senzația că felinarul Europei nu este atât de bine văzut în statele membre. E vorba de um, achizițiile publice pentru apărare. E vorba de țara dumneavoastră și a noastră. Directiva a fost pusă în aplicare în secret și nimeni nu o respectă. Poate că ați putea să ne mai spuneți ceva și despre aceasta, pentru că tocmai afacerile mari de corupție se întâmplă, din păcate, în domeniul apărării la achiziționarea produselor uh, militare. Un ultim punct, domnule comisar, ați spus pe bună dreptate și suntem de acord cu dumneavoastră că în două domenii trebuie să existe acțiuni, domeniul preventiv și represiv. Ultima mea dorință și întrebare în același timp către dumneavoastră ar fi legată de faptul că acest uh, comisie, această comisie dorește un uh, procuror uh, european, nu pentru toate infracțiunile, bineînțeles, dar pentru infracțiunile comunitare și transnaționale. Dacă dorim cu adevărat un procuror european, probabil nu o să mai reușim să-l obținem până la sfârșitul acestui mandat, fiind dat că aceasta necesită mai multe lucrări preliminare, audieri și uh, studii de impact. Însă, întrebarea pe care o am eu este dacă nu ați putea începe deja cu pregătirile pentru acest demers, pentru că imediat după noul mandat, deci în iunie anul viitor, împreună cu Parlamentul, să puteți, după constituirea comisiilor, să faceți o propunere pentru acest proiect. Știu că durează foarte mult, minim un an, un an jumate, până când se propune o directivă și de aceea aș vrea să vă întreb dacă împreună cu colegiul de comisar ați putea începe deja să lucrați la acest proiect. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc, doamna Weiler. Domnul Newton Don, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar Commissioner, thank you very much. Vă mulțumesc, domnule comisar. Mă aduc aminte cu plăcere faptul că noi am făcut o expoziție despre contrafacere în mandatul anterior al Parlamentului și văd că ne confruntăm în continuare cu această problemă. Colega mea, doamna Mathieu, se refera la cât de multă voință politică există la nivelul liderilor naționali și bănuiesc că sunteți obligați să spuneți că toți sunt în favoarea măsurilor acestea. Iar ideea ar fi că s-ar dovedi dacă într-adevăr ar adopta și o lege. Sigur, toată lumea spune că este împotriva corupției și împotriva infracționalității și ar fi ciudat dacă ne-ați spune altceva. După părerea mea, după părerea mea, cheia de a-i face pe conducătorii naționali să întreprinde ceva și nu doar să spună cuvinte plăcute, să nu facă nimic, este opinia publică. Opinia publică, dacă ar reacționa și ar spune că nu are locuri de muncă pentru că noi permitem uh, această infracționalitate gravă și toate aspectele pe care le-ați menționat, atunci opinia publică ar cere să se întreprindă ceva. Deci prima mea întrebare este următoarea. Uh, Ați uh, început prin a spune că 100 de miliarde de euro pe an se pierd prin fraudă. Este o cifră uriașă, iar opinia publică ar trebui să fie șocată. Aveți vreo analiză, vreo defalcare a aspectelor care uh, sunt însumate în cei 100 de miliarde de euro? Dacă eu aș spune acest lucru, ar fi bine să avem și niște detalii, să spunem că atâta pentru aia, atâta pentru aia, atâta pentru aia, ne-ar fi de ajutor pentru că este ceva ce putem spune direct opiniei publice. În al doilea rând, ați vorbit despre confiscarea produselor contrafăcute. Foarte bine, așa ar trebui să procedăm, dar delegația mică a acestei comisii s-a deplasat în Statele Unite acum vreo două, trei săptămâni și în ultima zi uh, ne-am dus la un port uh, la New York să vedem Ne-am dus la un port la New York să vedem cum se descarcă uh, un vas care avea 200 de containere venite din Marea Caraibelor și polițistul a întrebat, uh, aveți aici ceva uh, produse contrafăcute? 100% avem, dar noi putem uh, să verificăm doar 5 containere, deci 195 de containere trec imediat și dacă avem aceeași problemă în Europa, la Rotterdam, uh, la Amsterdam, se întâmplă același lucru. Vin țigări direct la New York din China și nu sunt oprite, de exemplu. Și deși spuneți că vor fi confiscate produsele contrafăcute, uh, și n-a spus același lucru ca George Bush, care după 11 septembrie spunea că va verifica fiecare container care va veni în Statele Unite. O tâmpenie și nu s-a întâmplat așa. Cum putem oare să verificăm containerele și fluxul uriaș de bunuri contrafăcute care intră în Europa și pe care nu le putem verifica. Nu se face și permitem să se producă acest lucru fără să facem nimic. Problema este cum, Doamne iartă-mă, putem să facem chestia asta. Mulțumesc. Mulțumesc. Ultima întrebare, doamna Sanchez. Doamna Sanchez-Schmidt. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, aveam depus două întrebări. Una, corupția în sport, dar v-ați referit la ea. Vreau să vă reamintesc că în februarie anul acesta a ieșit la iveală o rețea de prin care se trucau meciurile de fotbal, foarte aproape de mine la Montpellier, foarte recent, Eh, s-a descoperit acest lucru eh, în Hambal, de exemplu, dar așa că nu e așa de departe, departe de noi. Iar în ce privește agenția de poliție, cifra menționată, cifrele menționate nu sunt decât eh, vârful icebergului. Nu, meciurile contrafăcute sunt la nivel mondial și statele membre au fost invitate să se coordoneze împotriva acestui flagel și sper că se vor întreprinde acțiuni concrete pentru a putea lupta, cum spuneam, împotriva acestui flagel. Al doi, a doua întrebare, contrabanda de tutun transfrontalier. Milioane de cetățeni europeni suferă de boli uh, provocate de tabagism și nimic nu pare să le oprească. Pentru a lupta împotriva acestui flagel s-au mărit enorm de mult uh, impozitele pe tutun și totuși sunt folosite diferențele de prețuri dintre țările europene pentru a face economii și pentru a face contrabandă. Iar în aceste estimări, contrabanda în interiorul Uniunii Europene e de două ori mai importantă decât contrabanda care vine din țările terțe. Contrabanda aceasta se referă mai ales la zonele transfrontaliere. În octombrie 2012 s-a arătat că la Perpignan, orașul din care vin eu, uh, s-au uh, strâns un număr de pachete vechi, de pachete goale care veneau din Spania, de exemplu, și veneau prin contrabandă. Consecințele sunt uh, absolut dezastroase pentru uh, tutungii din zonă care nu pot face față concurenței. Cum să facem față acestui turist fiscal transfrontalier care uh, nu luptă deloc împotriva tabagismului. Comisia ar putea oare să uniformizeze fiscalitatea europeană în ce privește produsele din tutun pentru a lupta împotriva acestui fenomen. Mulțumesc foarte mult, doamna Schmidt. Mai există alte întrebări? Dacă nu, atunci o să-i dau cuvântul domnului comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, gata să urmăresc în continuare și să dau curs acestui dialog sau să revin în fața comisiei dumneavoastră sau la comisia Econ, Econ privind regulamentul financiar. Oricum, mă bucur de uh, interesul pe care prezentarea mea destul de completă a trezit-o în rândurile dumneavoastră. Și, în primul rând, mă bucur de interesul manifestat de domnul Iacolino, raportorul dumneavoastră. Sigur, paradisurile fiscale sunt importante. Comisia a făcut uh, propuneri ambici- ambițioase pentru a ajuta statele membre să-și acope, să-și uh, protejeze fiscalitatea și să recupereze miliarde de euro. Iată planul colegului meu, domnul Semeta, care se ocupă de această chestiune, plan pe care l-a prezentat pe 6 decembrie pentru a lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale. Sunt acolo 30 de măsuri pe care l-ați analizat cu multă atenție, dar trebuie încă o dată analizate pentru a întări cooperarea între statele membre. Între ele există și problema la care v-ați referit, Mi s-a pus o întrebare legată de lista paradisurilor fiscale, dar cred că nu am. Bon, enfin, je, je sais plus. L'un d'entre vous m'a posé une question sur est-ce qu'on pourra établir. Am fost întrebat dacă putem uh, să punem la punct o asemenea listă și notasem chestiunea asta. Între cele 30 de măsuri prezentate de domnul Semeta există într-adevăr aceasta, um, punerea la punct a unei liste negre a paradisurilor fiscale. Evident că nicio țară nu vrea să fie pe o listă neagră. Trebuie să fie însă o listă pusă la punct de toate cele 27 de state membre care împreună reprezintă cea mai mare putere economică a lumii așa cum s-a făcut în cazul listei negre a companiilor aeriene, ar fi interesant să existe și această listă neagră a paradisurilor fiscale, cu condiția să existe voința politică de a face acest lucru. Una din cheile relațiilor cu Elveția, Monaco, San Marino se bazează pe schimbul de informații, pe adaptarea și pe eliminarea secretului bancar sunt subiecte uh, la care vedem foarte bine că există o, o hotărâre, domnule Iacoline. Doamna Weiler a vorbit despre presiunea opiniei publice, așa cum a vorbit și domnul Newton Don. Dacă suntem sinceri și dacă voința politică este cea care contează, contează. Dar uh, Uh, dispariția unor liste întregi uh, de personalități sau care au făcut fraude sau de firme care au fraudat, uh, toate acestea contribuie la crearea unei presiuni politice și scoaterea la iveală acestor liste contribuie la presiunile exercitate asupra factorilor politici. Vreau să vă confirm, domnule Iacolino, că Direcția Generală pentru Comerț se lucrează, se ocupă de trasabilitatea minereurilor. Așa, ne gândim la transparența proiect cu proiect și țară cu țară a modului în care se ocupă firmele de extracție de aceste minereuri. Cheia este um, difuzarea informațiilor în cadrul internațional, împărtășirea informațiilor la nivel internațional. Vă referați la Singapore sau alte locuri din lume cu care trebuie să discutăm. La fel este, stau lucrurile domnule Iacolino și în ceea ce privește regulamentul financiar. Peste câteva zile mă voi duce pentru a opta oară în Statele Unite, mă voi duce apoi în China și în Japonia, pentru că trebuie să stabilim un teren de egalitate. Numai așa putem să fim eficienți. Sigur că Europa trebuie să facă tot ce trebuie să facă pentru sine, pentru ca baza fiscală și financiară să fie sănătoasă și transparentă, dar dacă facem acest lucru numai noi, nu este suficient. Dacă ne gândim la foaia de parcurs de la G20, atunci principiul transparenței și al împărtășirii informațiilor trebuie să existe la nivel internațional. Domnule Iacolino, v-ați referit acum la uh, directiva privind economiile și cred că este un instrument foarte interesant pentru a pune la punct un facta european Știm că schimburile de informații cu Statele Unite reprezintă o posibilitate, dar cu această, această directivă ne permite să facem un schimb de informații reciproce și rapide dacă directiva este votată rapid. Doamna Mathieu uh, se referea uh, la, în, din, în afară de lista paradisurilor fiscale și la uh, aceste Uh, la sectorul bancar paralel. Aici n-am o părere ideologică, să zic așa. Și termenul ăsta din engleză, shadow banking, sistem bancar paralel, în fine. Uh, e vorba de fonduri de investiții care au o anumită utilitate și care finanțează economia în momentul în care băncile nu le mai uh, finanțează și foarte multe întreprinderi sunt mulțumite că sunt finanțate de aceste fonduri de investiții. Uh, nu vreau uh, să le învinovățesc sistematic, dar în momentul în care aceste fonduri fac o activitate bancară, trebuie să răspundă la niște reguli de transparență, de raportare, așa cum este cazul și în sectorul bancar. Mă ocup acum de o propunere care va fi însoțită de o lege privind fondurile de investiții și fondurile financiare din luna iunie, cred, da? Pe câteva săptămâni voi prezenta acest text ca să putem face pași în continuare și pentru a cuprinde și acest sector bancar paralel într-o legislație comparabilă cu legislația care cuprinde sectorul bancar. Doamnă, doamna Matiu, textul acesta va apărea în luna iulie și va avea un instrument legislativ proactiv. În ce privește bancnotele la care v-ați referit, n-am o opinie personală, domnul Semeta are o părere, dar trebuie aici să vedem care este opinia experților. Experții spuneau că riscurile experții de la Europol la care v-ați referit și dumneavoastră care spuneau că circulația acestor bancnote mă rog, nu poate fi chiar așa de ușor întreruptă. Doamna Weiler s-a referit la mai multe puncte. În primul rând, codul VAMAL, care este tot uh, în domeniul colegul, de activitate al colegului meu, domnul Semeta. Sigur că trebuie să vedem dacă acolo nu există niște puncte slabe. Și când vorbim de serviciile vamale, în lupta împotriva contrafacerilor uh, trebuie să ne gândim la formarea și întărirea formării comune a vameșilor și a serviciilor bancare ca să se aplice aceleași dispoziții peste tot. Și, de asemenea, să sporim finanțarea în ceea ce privește cercetarea. Doamna Matiu se refera la această chestiune și domnul Newton Don se refera la uh, problema materialelor de detecție. Cred că trebuie să sporim cercetarea și efortul de cercetare în acest domeniu al scanării, al detectării containerelor uh, în ce privește conținutul Dumneavoastră ați participat la această expoziție pe care am făcut-o în localul Parlamentului privind produsele contrafăcute. Am discutat cu întreprinderile prezente care se ocupă de asemenea de, de echipamente de detecție. Este nevoie de finanțarea cercetării pentru a îmbunătăți capacitatea de scanare și de detectare uh, a materialelor, medicamentelor, Cred că aici este unul din răspunsurile care se referă de asemenea la eficiența serviciilor vamale. I-am răspuns doamnei Matiu în ce privește sistemul bancar paralel, iar în ce privește directiva antispălarea de bani, de combaterea spălării de bani. Vă mulțumesc pentru susținere și mă bucur că, de fapt, Consiliul European se referă la acest subiect, exprimându-și voința ca miniștrii să se pună de acord înainte de sfârșitul acestui an asupra acestui text. Doamna Weiler, cifrele, da, cifrele sunt realmente importante când vorbim de o mie de miliarde N-am însă def- o defalcare a acestei sume în ce privește evaziunea fiscală. O să o cer colegului meu, uh, Semeta, uh, și să vă transmit. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că trebuie să impresionăm opinia publică la același lucru și în ce privește contrafacerea. Nu, do- sute de mii de locuri de muncă, securitatea, sănătatea publică sunt afectate de acest lucru, nu? Uh, o mie de miliarde care lipsesc, de, adică de șase ori bugetul Uniunii Europene. Ele, banii aceștia lipsesc și este foarte greu să reducem acest deficit. Cred că trebuie să utilizăm toate aceste cifre pentru a exprima uh, forța și necesitatea unei uh, legislații mai, care să fie mai constrângătoare. Doamna Malmström este cea care se ocupă asupra acestui uh, raport pe care l-ați cerut uh, chiar dumneavoastră, un raport privind achizițiile publice și veți primi atunci și cifrele de care dispunem. Este domnul Hannes, cel care, Han, care se ocupă de acest lucru. Dar să știți că suntem foarte hotărâți și, după cum am spus deja, um, cu ocazia primului text prezentat privind concesiunile, un text simplificat, mult îmbunătățit și cel um, pentru piețele publice, sperăm astfel să obținem um, noi instrumente mai ales în ceea ce privește excluderea automată a tuturor uh, cererilor de ofertă ale unor persoane vizate de probleme de corupție sau spălare de bani. Într-adevăr, avem nevoie de mai multă determinare din partea statelor membre. În orice caz, Asta a cerut Consiliul European Ministrilor uh, în ceea ce privește buna guvernanță, bunele practici uh, uh, și transmiterea datelor. Deci, am vorbit adineauri despre ceea ce facem privind proprietatea intelectuală. Sunt subiecte deja evaluate, deja evocate în legătură cu proprietatea intelectuală, dar și în legătură cu jocurile uh, de noroc. Aveți dreptate. Instrumentele neobligatorii nu sunt suficiente. Avem nevoie de legi obligatorii și de sancțiuni. De aceea am propus criminalizarea delictelor din domeniul abuzului de piață. Avem nevoie de aceste sancțiuni pentru a reduce aceste realități. Domnule Feiler, nu am de gând să fac un proces de intenție privind piața produselor în domeniul apărării. Comisia va prezenta o comunicare în următoarele săptămâni în legătură cu apărarea, va face un bilanț al aplicării și a respectării directivelor din pachetul pentru apărare. Mm, sunt responsabili pentru o parte dintre acestea și domnul Tajani se ocupă de o altă parte. Avem două mm, pachete, pe de o parte uh, licențele și pe de altă parte piețele publice privind um, domeniul apărării. Deci vom face bilanțul aplicării acestor acte legislative. După cum știți, Comisia sprijină ideea unui procuror general european, dar trebuie să convingem statele membre în legătură cu această posibilitate. Doamne Sanchez-Smith, doresc să-i spun că nu am elemente utile în momentul de față în legătură cu contrafacerea sau contrabanda. Nu e chiar același lucru, uh, fie că e vorba de contrafacerea, fie de contrabanda de tutun la nivel eh, transfrontalier. Într-adevăr, există țigări contrafăcute care vin uh, din estul Europei sau din sud-est sau uneori chiar de mai departe. Și aici intervine problema verificării mărfurilor în tranzit. De aceea, măsurile luate privind tranzitul sunt foarte importante, doresc să spun domnului Newton Don, pentru că spuneți, domnule Newton Don, să întrebați cum putem vedea ce e în containere? V-aș răspunde prin mijloace de control, prin persoane care fac controlul și dincolo de a verifica ce e în containere, trebuie verificat și modul în care containerele sunt uh, um, plasate pe vapoare, pentru că în Franța, acum câțiva ani, a făcut Trebuie să mă ocup de produse uh, cu explozibili uh, care s-au regăsit în Golful Gasconia pentru că au căzut containerele de pe vapor în mare um, pentru că nu erau bine um, fixate. Um, iată de ce spun că e nevoie de mijloace umane, dar și de mijloace tehnice, scanere și așa mai departe. Dar ne întrebăm, putem face aceste controle? Până nu de mult, când astfel de materiale se aflau în tranzit, ehm, se spunea sau ni se spunea că nu putem controla produse în tranzit, chiar dacă se știe că sunt produse contrafăcute. De aceea am făcut această propunere de a avea dreptul de a confisca mărfuri aflate în tranzit. Trebuie să avem dreptul să facem acest lucru pentru ca Uniunea Europeană să nu mai fie uh, un centru de tranzit uh, a materialelor contrafăcute la nivel mondial. Doamnă Sanchez-Schmidt. Aceasta este o inițiativă privind contrafacerea în legătură cu contrabanda, optimizarea fiscală singurul răspuns este armonizarea. Iată de ce Comisia este pentru că în domeniul fiscalității să nu mai fim um, restrânși de dreptul de veto și de unanimitate, pentru că în, chiar în uh, cadrul pieței unice, în mai multe domenii, nu mai putem continua cu dispoziții fixe fiscale paralele sau uneori uh, concurente. Lucrurile nu vor funcționa decât în ziua în care vom avea curajul politic de a renunța la unanimitate privind anumite subiecte din domeniul fiscalității. Nu e vorba de orice tip de fiscalitate privind persoanele, ci e vorba de fiscalitatea care vizează întreprinderile, sănătatea, comerțul, piața internă. Iată, spun acest lucru în calitate de um, comisar pentru piața internă. Este și um, un lucru de, din domeniul colegului meu Șemeta. Dragi colegi, doresc să mulțumesc domnului comisar pentru prezentarea introductivă foarte, foarte interesantă, dar și pentru răspunsurile detaliate la întrebări. Mai avem încă multe întrebări, dar dumneavoastră nu aveți suficient timp la dispoziție pentru că aveți audiere la Comisia Econ. Așa că Vă vom uh, mai invita cu altă ocazie. Sper, spune domnul Barnier, um, ar fi bine să ne revedem înainte de sfârșitul anului pentru a reevalua situația privind toate aceste texte, să vedem dacă șefii de state și de guverne sunt la fel de hotărâți pentru a acționa. Vă mulțumesc în orice caz. Stimați colegi, vom continua cu a doua parte a discuțiile noastre, anumite politici care țin de piața internă afectată de crima organizată, corupția și spălarea banilor, achizițiile publice, dreptul de proprietate intelectuală și contrafacerea. Vom discuta cu domnul Marius Schneider, dacă i-am pronunțat bine numele, a avocat la uh, baroul din Bruxelles, președinte al Comitetului de Luptă împotriva contrafacerii, al Asociației Europene Comunităților uh, Mărcilor Înregistrate și apoi cu domnul Rudiger Stil, președintel al unei uh, asociații germane care luptă împotriva contrafacerii. Vor vorbi despre contrafacerea organizată, de pirataj, și de amenințările la adresa pieții interne. Rolf Schlotter de la Borcor din Bulgaria ne va vorbi despre exemplul proiectului Borcor și prevenirea crimei organizate și a corupției în ce privește achizițiile publice. Structura dezbaterii va fi următoare. În primul rând, o prezentare de 15 minute a domnului Schneider, apoi uh, și a domnului Stil, apoi 15 minute domnul Schlöter, apoi întrebări și, bineînțeles, vor avea prioritate coordonatorii și raportorii, fiecare câte trei minute. Și dau acum cuvântul primului vorbitor, domnului Schneider. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați uh, eurodeputați, doamnelor și domnilor, îmi permiteți, uh, vă mulțumesc că îmi permiteți să spun câteva cuvinte în numele ECTA. V-am înaintat un raport scris care prezintă toate cifrele despre care voi vorbi. Cred că este foarte important. Vom vorbi despre multe cifre și voi vorbi foarte repede. Le aveți pe toate în raportul scris pe care v-a fost uh, prezentat. Voi vorbi despre contrafacere, piraterie și, bineînțeles, și uh, de faptul că trebuie să existe în primul rând o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală. În primul rând, ce sunt drepturile de proprietate intelectuală? Sunt drepturi exclusive care permit uh, titularului dreptului să împiedice utilizarea neautorizată sau uh, utilizarea nerecompensată. Este vorba de o limitare în timp și uh, o limitare la un teritoriu geografic specific. Drepturile de proprietate intelectuală sunt cruciale pentru că participă în creșterea economică, la dezvoltare și încurajează inovarea, cercetarea, dezvoltarea și creativitatea și permit de asemenea concurență uh, Uh, de bună credință, deci sunt extrem de importante pentru că protejează ce avem în Europa, adică protejează cercetarea și dezvoltarea și creativitatea care sunt bunurile cele mai de valoare. Sunt singurele lucruri care au rămas în Europa pentru că în domeniul producției nu mai suntem uh, competitivi. Aici este avantajul nostru competitiv și care este protejat de drepturile de proprietate intelectuală. Care sunt ele? Foarte pe scurt, evident, mărcile înregistrate, mărcile înregistrate care permit uh, concurență la nivelul calității, consumatorul care e mulțumit de o marcă sau de alta în momentul respectiv. Există de asemenea brevetele care reprezintă un monopol acordat în schimbul publicării unei invenții și tehnica există acolo pentru a le pune la dispoziția publicului în ce privește cercetarea și pentru progresul următor. Apoi drepturile de autor, care este un alt drept de proprietate intelectuală, care promovează și protejează crearea uh, lucrărilor uh, care sunt create de creatori și de artiști. Deci acestea sunt în principal. Ce înseamnă contrafacerea și pirateria? Cred că am uitat uh, de diapozitive total. Ah, am vorbit despre importanța drepturilor de proprietate intelectuală, ce înseamnă contrafacerea și pirateria. Contrafacerea și pirateria înseamnă, în primul rând, acceptarea generală a acestor termeni ca atare, adică o încălcare a unui drept de proprietate intelectuală. Asta ar fi gener- definiția generală a contrafacerii adică fabricarea, distribuția, vânzarea, importa, importul și exportul a unor copii imitații ale produselor care sunt fabricate fără aprobarea titularului dreptului proprietății intelectuale. Putem să găsim și o accepțiune mai juridică în acordul respectiv, în acordul TRIPS, și de asemenea în regulamentul european care se referă la relațiile transfrontaliere și care definesc contrafacerea și pirateria într-o manieră mai strâmtă. Aici este vorba de mărcile înregistrate, uh, o marcă care ar fi identică cu o marcă înregistrată pentru un bun identic, iar uh, pirateria ar fi pirateria dreptului de autor sau au uh, lucrării protejate de dreptul de autor. Aceasta ar fi definiția acestor doi termeni au existat mai multe încercări să se măsoare importanța contrafacerii și pirateriei și, bineînțeles, este foarte greu, pentru că, în esență, este o activitate clandestină, o economie paralelă și clandestină, deci greu de estimat. S-au făcut încercări, încercări foarte interesante de OCDE. OCDE a estimat că în 2005 cifra totală a bunurilor contrafăcute și piratate în lume ar fi fost ceva de ordinul a 200 de miliarde de dolari americani, o sumă uriașă. În 2007 suma era și mai mare, 250 de miliarde de dolari americani. E vorba numai de bunuri care traversează o graniță, pentru că estimarea s-a bazat pe uh, Uh, ce s-a confiscat la graniță și nu include bunurile care sunt fabricate în țara respectivă și sunt vândute acolo și nu include bunurile electronice piratate, bunurile digitale. Este o cifră uriașă, cum spuneam. S-a mai făcut un efort de a măsura acest fenomen uh, din, făcută de statisticile mm, autorităților vamale europene să avem date din 2010 și conform acestor date, la granițele externe ale Uniunii Europene au fost confiscate 150 de milioane de produse contrafăcute și piratate. Este o cifră uriașă, numai pentru 2010. 1,3 miliarde de dolari a fost valoarea lor, adică mai mult de 91 de mii de asemenea cazuri. Este o cifră uriașă și, cum spuneam, uh, domnul Newton Dan spunea mai devreme că este doar vârful icebergului pentru că vama controlează doar o parte din bunuri și ca să răspund la întrebarea pe care a spus-o domnului comisar, câte bunuri sunt controlate, statisticile arată că la Antwerp doar 3% din bunurile care intră sunt controlate de vameși. Așa că cum spuneam, cifrele reprezintă doar vârful icebergului. Există un alt studiu foarte interesant uh, făcut de Observatorul European privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. A fost menționat și de domnul comisar și este menționat și de Oficiul pentru Brevete, care arată cât de importante uh, sunt aceste fenomene și care va fi publicat în curând. Ce este cert? Cert este că, de fapt, pirateria și contrafacerea au devenit o activitate industrială uriașe în care avem fabrici întregi care pot uh, să arunce pe piață un număr imens de bunuri care încalcă legea. Deci nu mai vorbim de mici ateliere, ci vorbim de activitate la nivel industrial. Iar calitatea acestor produse s-a îmbunătățit, cel puțin aspectul vizual. Acum este foarte greu să facem o deosebire între bunurile originale și imitațiile lor uh, pot fi, bineînțeles, uh, foarte periculoase, pot să aibă efecte ascunse. Ce se întâmplă? Care sunt factorii care alimentează contrafacerea? În primul rând, creșterea numărului de tranzacții comerciale, globalizarea lor, apoi creșterea tehnologiilor de copiere, apoi comerțul electronic care a permis uh, ca, de fapt, activitățile comerciale să fie împărțite în milioane și milioane de mici tranzacții, iar bunurile contrafăcute pot fi livrate la uh, domiciliu celui care le comandă, riscul de a fi prins este foarte mic, iar profiturile sunt enorme ceea ce atrage din ce în ce mai multă implicare a criminalității organizate. Bineînțeles, costurile uh, scăzute de uh, producție în asemenea fabrici unde um, oamenii sunt plătiți uh, cu cash, unde nu există niciun fel de respectare a tuturor standardelor de sănătate. Există o mulțime de producători în uh, Asia care nu mai au de lucru și ce fac ei? Fac bunuri contrafăcute și uh, piratate. Vreau să insist asupra două chestiuni care, după părerea mea, cred că sunt foarte importante și pe care le-a menționat și domnul comisar Barnier. Și anume, bunurile în tranzit, și transporturile mici, da? loturile mici de marfă. Eu personal cred că sunt chestiuni foarte importante. Dacă analizăm problema tranzitului, este important să înțelegem că ultimele cifre privind interceptarea de bunuri din tranzit, vine, vin ultimele cifre le avem din 2008, iar atunci vămile interceptaseră 60% din toate aceste bunuri în tranzit și asta ne arată că Europa este folosită ca o platformă pentru tranzitarea acestor produse. De ce? Pentru că în momentul în care aceste bunuri ajung pe piețele din afara Uniunii Europene, au nevoie de ștampila europeană pe ele. De asemenea, o schimbare importantă propusă de Comisia Europeană este schimbarea aceasta pentru loturile mici de marfă. Care sunt consecințele asupra pieței interne? Aș vrea să accelerez puțin. Sunt uh, consecințe des, pentru titularul drepturilor care va vorbi, despre care va vorbi următorul vorbitor. E și, există și consecințe pentru piața internă este important să înțelegem că piețele bogate, piețele uh, cu rezultate bune sunt cele care sunt țintite de contrafacere și piraterie, adică Statele Unite și Uniunea Europeană. Avem uh, consecințe indirecte asupra PIB-ului care sunt greu de cuantificat, se pierd locuri de muncă, domnul comisar ne spunea 200.000 de locuri de muncă la nivel uh, mondial, uh, în uh, Europa cifra este de 100.000 de, de locuri de muncă pe an uh, pierdere a veniturilor la asigurările sociale și venituri din impozite, pentru că aceste bunuri ajung fraudulos în Uniunea Europeană, fără să fie declarate. Și în felul acesta vama este înșelată și e vorba de sisteme nelegale, ilegale și paralele de distribuire care nu sunt impozitate sau dacă sunt impozitate se plătește un impozit minim. Bineînțeles, locuri de muncă nereglementate și nu există niciun fel de plată aproape a, a angajaților, iar angajatorii nu plătesc impozite și nu plătesc asigurări sociale. De asemenea, sunt, uh, doamnelor și domnilor, foarte multe consecințe asupra mediului. Pentru că, v-am spus, sunt enorm de multe bunuri, 100 de milioane de bunuri, de exemplu, care trebuie să fie distruse, nu? Între ele fiind și pesticide care sunt nocive pentru mediu și apoi uh, costul combaterii contrafacerii și pirateriei, nu forțele de poliție. Nu voi insista asupra acestor aspecte, în, uh, privind consecințele în țara de producție, dar e important să menționăm că este uh, o, există consecințe importante, se pierd uh, investițiile directe uh, străine și se creează economii nesănătoase paralele. Care este rolul consumatorilor? Rolul consumatorului e ambivalent în toată chestiunea asta, pentru că fără consumator o mare parte din produsele uh, contrafăcute și piratate nu ar exista. Problema este că mulți consumatori consideră că această pirateria și contrafacerea sunt infracțiuni minore care nu trebuie luate în seamă și asta e o problemă. Important este ca noi, consumatorii, să ne amintim că există pierderi economice foarte mari. De multe ori cumpără un produs pe care îl cred original și nu este iar acum, cum spuneam, este foarte greu să mai facem diferența între bunul original și bunul contrafăcut. O serie întreagă de bunuri sunt acum copiate, imitate. Există riscuri pentru sănătate, nu există niciun fel de servicii, post-vânzare, niciun fel de garanție. Și, bineînțeles, sunteți comisia care se ocupă de crima organizată, deci trebuie să înțelegeți care este implicarea crimei organizate. Cum spuneam deja, marja de profit și riscurile foarte mici în contrafacere și piraterie atrag crima organizată și am să vă dau un exemplu, faimoasa Gomora. Uh, Europolul v-a prezentat uh, Gomora? Este vorba de o bandă de uh, contrafacere de la Neapole care produceau uh, uh instrumente unelte de mare putere contrafăcute ajungeau în Uniunea Europeană în cantități uriașe, prin porturi în care erau uh, mituiți vame și uh, porneau din Italia și apoi în alte porturi și din aceste porturi aceste echipamente erau apoi distribuite uh, la angrosiștii locali, uh, ei le transportau cu camioane foarte mari la alți vânzători care le duceau uh, la toți cei care, eu știu, vindeau de la, din, așa, de la om la om, de la ușă la ușă. Uite, am aici niște produse pe care, care au rămas de la un mare producător. Nu se pusese pe ele marca înregistrată și păreau a fi produsele originale. Operațiunea aceasta, Gomora, este foarte importantă. A implicat 24 de țări uh, e vorba de uh, sute de mii uh, de valoarea fiind de peste 12 milioane de euro. S-au făcut 69 uh, de arestări și au fost uh, confiscați, confiscate bunuri în valoare de 60 de milioane de euro. Iată un test făcut cu uh, o cameră de luat vederi. Se vede foarte bine că aici există un risc de explozie. Motorul a ajuns la 209 grade după 6 minute, iar laboratorul de testare a oprit testarea pentru că exista riscul, un risc pentru inginerii care făceau acest test. Ca să vedeți cât de periculoase pot fi aceste bunuri. Vă mulțumesc foarte mult. Și dau acum cuvântul domnului Stil. Thank you, Mr. Schneider. And now, Mr. Stil. Mulțumesc, domnule Schneider, și acum domnul Știr. Äh, Stimate doamne, stimați domni, ne permiteți astfel, prin această audiere să vorbim astăzi despre o problematică foarte importantă a contrafacerii și pirateriei mărcilor și produselor. Vreau să vă mulțumesc pentru această ocazie. Vă vorbesc cu dublă funcție. Pe de o parte ca antreprenor, uh, pentru că concernul Stil produce și desface motoare portabile uh, pentru silvicultură și pentru îngrijirea peisajului, uh, dar și pentru industria construcțiilor în peste 160 de țări. De peste 40 de ani, Stil este marca cea mai vândută de fierăstraie electrice în lume. De altfel, vă vorbesc și ca președinte al grupului de acțiune împotriva pirateriei uh, produselor și mărcilor, pe scurt APM, în numele a peste 70 de întreprinderi germane și internaționale, care s-au uh, întrunit în cadrul acestei asociații pe care o prezidez eu pentru a îmbunătăți protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Domnul Schneider a vorbit deja înainte despre faptul că pirateria produselor și contrafacerea uh, produselor de marcă sunt unele din cele mai mari, este una din cele mai mari infracțiuni ale timpurilor noastre. Numai pentru Germania, Daunele din contrafacere sunt cam 50 de miliarde de euro pe an. În 2011, la granițele europene au fost confiscate mărfuri contrafăcute în valoare de 1,3 miliarde de euro. Este o sumă extrem de mare. Doar uh, statistica este întotdeauna numai o indicație pentru vârful icebergului, pentru că plecăm de la premisa că vămile nu descoperă decât uh, maxim 10% din uh, mărfurile falsificate, ceea ce arată că peste 90% din contrafaceri trec uh, fără probleme granițele și sunt apoi vândute în circuitele de vânzări în Europa. Contrafacerea produselor și a mărcilor este o afacere foarte profitabilă. Câștigurile sunt câteodată mult mai mari decât în uh, traficul de droguri. Astfel, de exemplu, în anul 2008, pe piața la negru, se câștiga cu o kilog- un kilogram de heroină pură cam 50.000 de euro. Cu un kilogram de pilule Viagra contrafăcute se puteau obține cam 90.000 de euro. Deci aproape dublul <coughs> de, uh, ca pe heroină. Riscul uh, descoperirii și a, infracțiuni, și a declanșării unui proceduri penale pentru astfel de infracțiuni este însă foarte mic de, față de alte infracțiuni, cum ar fi, de exemplu, traficul de droguri, unde, de exemplu, se știe că există controluri foarte aprige și de aceea crima organizată evită acest domeniu. Totuși, pirateria și contrafacerea produselor și mărcilor este în continuare considerată un, o infracțiune ușoară și, de multe ori, este tratată și de către instanțele penale ca atare. Economia încearcă să se lupte împotriva bandelor organizate și împotriva acestor contrafaceri care sunt extrem de prezente și încearcă cu toate măsurile să uh, se opună acestor tendințe. De exemplu, Stil a dezvoltat o gestionare a drepturilor de proprietate intelectuală care ne permite în mai multe feluri să uh, combatem contrafacerile. În țările în care ne vindem noi produsele, de exemplu, acolo am instaurat uh, un sistem de protecție al dreptului mărcilor și multe, multe țări avem uh, brevete pentru, proiect, pentru produsele noastre, pentru ca să ne încercăm să ne uh, Uh, cum, să ne opunem acestei tendințe. Peste tot unde trec astfel de produse peste graniță, am făcut o cerere de confiscare la graniță, de la, la autoritățile vamale. Și aceste cereri pe care le înaintăm vămilor, le explicităm prin uh, training la fața locului. De asemenea, facem și o observare pe internet, uh, care este foarte extinsă ofertele de contrafaceri ale produselor noastre pe internet le eliminăm imediat din uh, China, de unde de fapt vin toate contra, produsele contrafăcute știl. Încercăm să folosim și uh, avocați chinezi și mediatori uh, chinezi, dar lucrăm și cu poliția chineză și cu autoritățile vamale pentru a-i combate pe acești aceste persoane care contrafac mărfurile noastre. În ultimii ani am putut să înaintăm pe foarte multe, uh, foarte multe cereri de retragere a unor mărfuri contrafăcute la vamă. Astfel am putut să luăm de pe piață produse în valoare de milioane de euro. În plus, avem și tot felul de procese în curs în China. Pe lângă pierderile uh, noastre de la cifra de afaceri și, și pe lângă periclitarea renumelui nostru, Contrafacere aduce cu sine și uh, foarte multe costuri pentru a-i ține în șah pe uh, cei care contrafac aceste mărfuri. Noi preluăm aceste costuri însă pentru a-i proteja pe clienții noștri de copii de proastă calitate ale produselor noastre. Indiferent cât de bine este falsificat un produs și seamănă, indiferent cât de bine seamănă cu produsul original, atât este, indiferent cât este de bine copiat, așadar, cu atâta este de, grifit, de diferit în interior și calitățile și competențele produsului respectiv uh, sunt absolut uh, mizerabile. Aceste produse nu respectă nici cele mai simple norme și uh, directive ale Uniunii Europene, de altfel nici n-ar trebui să aibă voie să intre pe piață. Însă, din păcate, acest lucru se întâmplă în continuare. Supravegherea piețelor care este făcută în către statele membre nu funcționează întotdeauna foarte bine și nu este întotdeauna satisfăcătoare. Implicarea astfel, astfel de produse contrafăcute poate să ducă chiar la situații periculoase, de exemplu, dacă se rupe protecția pentru mâini de la un fierăstrău cu motor, atunci frâna cu lanț nu se mai poate declanșa în acest caz de urgență. Și dacă se rupe mânerul acestui um, obiect, atunci cade pe motor chiar în uh, rezervorul cu benzină uh, care este încălzită. Deci, toate, uh, nu se respectă nicio formă de siguranță, nicio formă de, ob, niciuna din obligațiile juridice de îmbunătățire a funcționalității acestor uh, produse. Iată de ce, uh, aici, în acest caz, lupta împotriva pirateriei și a contrafacerii este, de fapt, o protecție a consumatorilor. Așa cum se întâmplea și cu hidra mitologică în uh, legenda grecească, așa este și cu produsele contrafăcute. Când tai un cap, îi cresc două capete imediat înapoi. Deci nu ne ajung uh, instrumentele pentru a putea combate acest tip de criminalitate și de aceea politica trebuie să creeze condițiile cadru necesare. În Germania noi încercăm să ne implicăm pentru uh, impunerea unei uh, sancțiuni minime pentru pirateria în domeniul mărcilor. Statisticile în ceea ce privește infracțiunile penale de acest tip ne arată că în anul 2011 au avut loc 365 uh, de acuzări împotriva, pentru încălcare de, uh, a drepturilor mărcilor, cu 38 de cazuri de închisoare, însă 35 dintre ele au fost cu suspendare, deci numai un procent foarte mic din infractori au ajuns după gratii și multe întreprinderi raportează o situație similară în alte state membre ale Uniunii Europene. Noi considerăm că este nevoie deci de măsuri penale mult mai puternice pentru a uh, crea și o intimidare mult mai puternică la nivel internațional. În plus, uh, confiscările la graniță sunt un punct central pentru a deranja oferta de astfel de produse. Este important însă ca capacitatea de acțiune a vămilor să fie îmbunătățită și aceasta și în cazul unor produse contrafăcute, care se află în tranzit, de exemplu, deci când, după cum am auzit și înainte din partea domnului comisar Barnier, uh, trebuie să oferim uh, vămilor posibilitatea de a identifica și de a confisca uh, aceste produse contrafăcute, indiferent dacă în țara de destinație este uh, constatată o încălcare a dreptului mărcilor sau nu. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca drepturile de proprietate intelectuală să fie îmbunătățite, pentru că ele sunt, de fapt, baza pentru bunăstarea noastră în Europa. Ele sunt singura noastră armă care poate să-i protejeze pe producătorii originali în fața copilor ieftine. Există un proiect de lege în Dubai care mă îngrijorează foarte tare. Acolo produsele contrafăcute care au fost confiscate de către vamă nu trebuie distruse, ci trebuie retrimise în țara de origine. Aceasta ar avea consecințe dramatice, bineînțeles, pentru că se pleacă de la premiza că aceste produse contrafăcute vor fi vândute în alte locuri după aceea. Stimați deputați, domnilor și domnilor, trebuie să stabilim uh, semnale foarte clare pentru a arăta că produsele contrafăcute nu sunt o chestiune, un delict minor. Legislația în Uniunea Europeană însă lasă prea multă marjă de manevră persoanelor care se ocupă cu această afacere profitabilă. Avem nevoie de măsuri de intimidare foarte eficiente, pentru că acestea nu funcționează decât atunci când, pentru producători și pentru uh, cei care se ocupă de desfacerea produselor contrafăcute, uh, există pericole foarte mari cu care să fie confruntați în cazul în care se ocupă de o astfel de activitate și în care aceștia sunt trași la răspundere din punct de vedere penal. Astfel am ajuns la sfârșitul contribuției mele și aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă sunt, bineînțeles, uh, la dispoziție, vă stau la dispoziție pentru întrebările pe care le puteți avea după această intervenție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Știl, și acum îi dau cuvântul domnului Schlotterer, din partea Centrului de Prevenire a Luptei Prevenire și Luptă împotriva Corupției. Stimate domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor, nu vreau să vă dau uh, prea multe cifre și nici nu mă voi concentra pe uh, date și fapte prea complicate, pentru ca să vă prezint un nou concept de combatere a corupției, care a fost uh, început în ultimii patru ani, a fost uh, pus în aplicare în Bulgaria în ultimii patru ani. Acest proiect al guvernului se numește Borcor, e vorba de un proiect guvernamental, înseamnă ceva în bulgară, adică înseamnă combaterea producției uh, falsificate în bulgară. Și este un instrument care face parte din strategia națională pentru combaterea uh, și prevenirea criminalității, corupției și contrafacerii din Bulgaria. Este pentru prima dată că încercăm într-o țară care este foarte afectată de corupție, având în vedere statisticile existente și pe baza informațiilor pe care le primim și de la Transparency International, deci este pentru prima dată că încercăm, deci, într-o țară ca Bulgaria, să încercăm să dezvoltăm uh, un standard pentru prevenirea și combaterea corupției și a criminalității organizate. Este foarte important acest proiect, mai ales pentru că vrem ca ceea ce punem noi în aplicare să ofere o garanție și în același timp uh, o utilitate măsurabilă în combaterea corupției în această țară. Ne-am uh, hotărât să mergem pe căi noi cu borcorul, adică să avem o abordare analitică care să poată să răspundă și la anumite întrebări uh, care s-au pus astăzi aici în audiere, și anume, cum se pot găsi soluții de combatere a criminalității organizate? Știm că există criminalitatea organizată, știm că există criminalitatea și ca atare și că este foarte dificil să combați aceste fenomene. Întrebarea este însă care sunt instrumentele care pot fi aplicate dacă, de exemplu, adversarii, ca să spun așa, sunt atât de bine organizați și dacă legislația nu ne ajunge și resursele nu ne ajung pentru a-i combate cu adevărat. Ce facem atunci pentru a reduce aceste fenomene, pentru a reduce fenomenul de spălare a banilor și a corupției? Cred că dacă vrem să folosim căi inteligente, atunci uh, vom reuși. Eu, de 40 de ani, sunt funcționar în domeniul dreptului penal și mă ocup mai ales de criminalitatea economică, de corupție, de spălarea de bani și de contrafacerea produselor. Astfel încât în cariera mea am întâlnit nenumărate cazuri uh, pe care am anchetat și pot să vă spun că am avut succes în această anchetă și în cariera mea pentru că abordarea pe care am ales-o în anchetele pe care le conduceam, am, le-a, am orientat-o pe făptaș. Dacă ne ocupăm de făptaș și de fapta ca atare și dacă cunoaștem făptașul atât foarte bine și înțelegem tertipurile, atunci avem o șansă să um, combatem acest fenomen. Legile, indiferent cât de bune sunt ele, nu sunt suficiente pentru a putea combate acest fenomen. Trebuie să înțelegem mai întâi cum putem recunoaște criminalitatea și apoi care sunt schemele, tertipurile pe care le folosesc aceste bande. Același lucru este valabil însă pentru toate domeniile criminalității. Noi am uh, dezvoltat un instrument în acești patru ani de activitate cu un software aferent. Am primit diferite mm, susțineri din partea Um, experților pentru a dezvolta modele de analiză, astfel încât să încercăm să ajungem la nucleul problemei, adică să identificăm care sunt lacunele sistemului uh, de criminalitate organizată și uh, să încercăm să folosim legislația pe care o avem la dispoziție pentru a combate acest fenomen. Avem și la dispoziție directivele europene și am avut um, rezultate surprinzătoare la analiza directivelor europene. Am analizat, analizat însă și organizații și uh, alte tipuri de proceduri, uh, decizii și altele care se iau de către făptași pentru a încerca să tragem concluzii despre soluțiile care ar putea fi adecvate împotriva corupției. Poate că o să vi se pară incredibil, dar uh, dacă faci o astfel de analiză în sistem și o faci sistematică uh, și metodică, atunci poți ajunge la un rezultat concret, dar aceasta cu premiza că să știi cum funcționează schemele de corupție, care sunt uh, metodele de acțiune ale făptașilor. Și aveți și posibilitatea să identificați anumite acțiuni uh, care nu sunt încă cunoscute, tocmai prin aceste metode analitice de care vă vorbeam. Din aceasta fac parte două componente. Nu este suficient, de exemplu, să ai o cunoștință bună a legislației. Nu este suficient nici dacă încercați să analizați uh, date mm, în legătură cu cazuri concrete, ci trebuie să cunoașteți întregul domeniu care se leagă de criminalitatea organizată. După cum spuneam, această analiză trebuie să începă cu analiza temeiului juridic. Și aici, de obicei, începem acolo unde considerăm că pe baza temeiului juridic ar putea să se creeze portițe pentru criminalitatea organizată care sunt mult mai frecvente decât ceea ce credem noi am început uh, să analizăm, de exemplu, directivele europene în ceea ce privește achizițiile publice. Am analizat apoi legislația națională, dar și toate normele existente și le-am analizat foarte îndeaproape. Am făcut analize complexe și am ajuns la peste 600 de lacune numai în temeiul juridic care deschid poarta corupției și a criminalității organizate. Puteți să vă imaginați că toate aceste acțiuni Uh, ne-au dus, să, ne-au făcut să tragem concluzia că problemele sunt deja, în, practic, uh, inculcate în sistem. Deci, de fapt, uh, schemele de corupție sunt deja indicate de către lacunele juridice în temeiul juridic. Deci, legislația, de fapt, ar trebui să fie foarte bună, ar trebui să nu ofere portițe de interpretare a legislației pentru că schemele de corupție sunt absolut evidente și țin de aceste lacune. Însă aceasta se poate numai dacă încercați să analizați uh, originile corupției în general, adică trebuie să încercați să vă uitați la cauzele faptelor pe care le înregistrați după aceea în legătură cu criminalitatea organizată. Pentru aceasta însă trebuie făcut o analiză mai profundă decât se face de obicei. Noi o numim analiza celor cinci puncte, pentru că aceasta se face și din industria auto. Știți că atunci când se retrag mașini de pe piață, valabil și pentru alte produse, dar și pentru industria auto, se folosește această metodă pentru a vedea, pentru a constata care sunt de fapt motivele pentru, panel, pentru toate uh, problemele care s-au identificat cu o mașină anume. La fel și pentru criminalitatea organizată. Dacă analizăm mai întâi cauzele și cauza cauzei, atunci ajungem la un domeniu care ne arată și care sunt măsurile pe care trebuie să le luăm. Și astfel avem uh, dintr-una mai multe uh, fenomene pe care le combatem uh, chiar eficient. Aceasta este abordarea noastră. Trebuie să facem o analiză foarte profundă însă, iar uh, guvernul trebuie să aibă posibilitatea să ia măsurile legislative, dar și măsurile organizatorice și de personal pentru a modifica sistemul, astfel încât să găsească și soluții prin sistem, adică să pună în aplicare anumite schimbări. Este foarte important însă să avem o abordare sistemică, adică toate chestiunile, atunci când uh, lucrezi într-un sistem, trebuie să meargă mână-mână, adică legile trebuie să se potrivească cu măsurile organizatorice și măsurile organizatorice trebuie să se potrivească cu practica, dar și cu obiectivul pe care ți l-ai propus, de exemplu ca o lege să funcționeze. Dacă un, o lege conține anumite obiective, atunci trebuie să știm și dacă se poate conta pe obiectivul pe care l-am prevăzut în această lege și dacă acel obiectiv are apoi un efect pe făptaș. Dacă această lege este menită să lovească făptașul, trebuie să înțelegi cum funcționează și cum gândește făptașul. Dacă știi acest lucru, atunci poți să pui cap la cap cele două informații și poți identifica scheme de acțiune, gândirea făptașului pe care poți să o apropii așadar cu faptul ca atare, cu uh, organizația, cu organizarea acțiunilor sale și cu felul în care se va derula fapta. Astfel se pot uh, dezvolta soluții care funcționează foarte bine în sistem și care sunt coerente din acest uh, motiv și nu permit o posibilitate de evitare de către făptaș a consecințelor acestor acțiuni, pentru că trebuie să vă gândiți și la reacția făptașului în momentul în care se elaborează o nouă legislație sau în momentul în care se iau măsuri care vor avea un impact asupra acestuia, care va avea la rândul lui un efect, care avea, va avea o reacție. Dacă însă calculați dinainte care ar putea fi reacția lui la legea aceasta, puteți ști dacă măsura respectivă este eficientă sau nu. Avem de aceea cam 50 de analize metodice pe care le-am uh, integrat într-un software și cu susținerea unui hardware foarte puternic, unui server puternic și cu ajutorul la 40 de analiști specializați pe metodele acestea, am reușit să construim un sistem destul de viabil. Rezultatele de până acum sunt foarte promițătoare. În primul rând am avut uh, mandatul să găsim o soluție sau să stabilim un model de soluții pentru uh, achizițiile publice care să reziste la corupție. Pentru aceasta am eliberat șase platforme electronice care nu acoperă numai acțiunile din cadrul achizițiilor publice și posibilitatele electronice, așa cum se întâmplă deja în toate statele membre sau măcar o parte din ele, ci încercăm cu măsuri anticipate să vedem cum se pot modifica sarcinile administrative și birocratice și cum se pot separa procedurile administrative de procedura de achiziție ca atare, astfel încât putem să facem o separare foarte clară a, a acțiunilor care se derulează sub uh, achiziție și a lacunelor uh, care datorează, sunt datorate sistemului. Însă clar este că cu cât sunt mai puține lacune, cu atât este mai greu pentru corupție să-și uh, bage rădăcinile în acest sistem. Încercăm, prin măsuri de control, să separăm grâul de neghină și să ne vedem care e situația cu adevărat. În momentul de față, legislația nu este adecvată pentru procedurile care se folosesc. Făptașii folosesc o, o amploare de proceduri birocratice pentru a-și acoperi faptele și pentru organele de control este foarte dificil să identifice care este problema și să separe greul de neghină, după cum spuneam. De aceea noi oferim măsuri concrete pentru a putea separa ceea ce nu este necesar de ceea ce este important pentru determinarea faptei. Deci tot ceea ce este procedura administrativă poate să fie separată într-un domeniu care nu are legătură directă cu derularea achiziției publice ca atare și cu procedurile achiziției. Și astfel putem să lucrăm mult mai eficient și să controlăm mult mai eficient ce se întâmplă. Aceasta mergând mână în mână cu posibilitatea de monitoring pe care o avem și cu posibilitățile de auditare. Așa am creat, după cum spuneam, mai multe platforme și tehnici și, și instrumente cu care putem gestiona procesul achizițiilor publice de la început încă până la sfârșitul procedurii și la acordarea contractului. Astfel putem deci verifica toată procedura și putem uh, calcula mai mulți parametri care ne ajută apoi să stabilim dacă au avut loc nereguli care pot să uh, indice o corupție, corupția în general. Doamnelor și domnilor, este posibil să combați uh, corupția și crima organizată dacă reușim însă să acoperim acest domeniu în totalitatea sa și să nu îl considerăm doar o măsură separată, Măsurile izolate, așa cum au fost ele până acum aplicate pentru combaterea corupției, nu sunt deci atât de eficiente, în primul rând pentru că nu sunt adaptate la condițiile cadru ale țărilor respective și în al doilea rând pentru că deschid posibilitatea de conturnare a acestor măsuri de către făptași. Dacă vreți să combateți cu adevărat corupția, trebuie găsită o cale pentru a crea sisteme de intervenție, adică măsuri coordonate care se împletesc unele cu celelalte și care creează o rețea de posibilități pentru a regăsi aceste scheme de acțiune ale făptașilor în domeniile acestea. Numai așa se poate combate corupția, deci în rețea astfel se poate și măsura corupția cu adevărat. Doamnelor și domnilor, avem și un sit web pe care l-am dezvoltat noi. Adresa vă poate fi pusă la dispoziție de către secretariatul comisiei acesteia. Puteți uh, citi o scurtă introducere pe net. E vorba de un video de 4 minute și veți uh, primi pe această pagină și câteva informații despre parametrii esențiale ai proiectului nostru și metode, asupra metodei pe care o folosim. Pe pagina noastră web www.borcor.government.bg puteți găsi și primul raport în legătură cu proiectul nostru și se cheamă Soluții de uh, rezolvarea problemelor în domeniul achiziției publice. Există un, deci, o versiune în trei limbi Uh, există trei versiuni, așadar. Vom publica acest raport în trei limbi pe site-ul nostru și veți avea și o serie de alte documente în zilele care urmează despre proiectul acesta, ca să vă puteți informa despre conceptul nostru. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you, Mr. Schott. Vă mulțumim, domnule Schotterer, dragi colegi. Aveți cuvântul dacă doriți să interveniți. Domnul Diacolino, în calitate de raportor, aveți vreo întrebare? Nu? Domnul Newton Dan, vă rog. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentările foarte interesante și m-ar interesat cifrele pe care le puteți comunica pentru uh, a face și mai clară situația. O observație în legătură cu bunurile în tranzit, pentru că uh, este șocant faptul că Uniunea Europeană este folosită ca uh, centru de tranzit am vizitat uh, de curând un port în New York și uh, șeful uh, vămilor ne-a spus, vedeți uh, navele de la orizont în afara portului, uh, Eh, de o săptămână oprim fiecare vapor care trece prin fața mm, portului din New York și verificăm dacă sunt bunuri contrafăcute. Deci, iată, e vorba de bunuri din tranzit care pur și simplu trăceau prin, eh, pe lângă sau prin apele americane, dar ei au posibilitatea de a intercepta orice embarcațiune eh, cu bunuri contrafăcute. Deci nava era uh, confiscată și toate bunurile de la bordul acesteia. Deci uh, este clar că avem nevoie de legislație um, foarte drastică în acest sens și domnul Barnier ne spune că avem proiecte de legislație în acest sens. E un lucru foarte important. Am urmărit um, aceste lucruri uh, de mult și în sfârșit uh, discutăm despre posibile acțiuni. Eu sunt foarte sceptic că cele 27 de state membre vor fi gata să acționeze împreună. Mă tem că se va terciversa, unii își vor opune dreptul de veto și cred că pentru a acționa uh, trebuie ca um, numărul mai mic de state membre care sunt gata să acționeze să poată să o facă împreună. Și având în vedere că ați vorbit germană în orice caz, vă întreb, doamna cancelar Merkel um, este la curent cu aceste lucruri? Este o persoană cu multă greutate și se pare că va fi realeasă. Dacă cineva poate avea o um, inițiativă în Uniunea Europeană, dânsa este cea care trebuie să aibă această inițiativă, dar știe care este situația, pentru că știu că are multe lucruri de făcut. Eu cred că trebuie să-i se spună uh, cât de enormă este problema și cum nu putem să o rezolvăm. Încă un lucru. Un alt motiv pentru care sunt atât de sceptic că vom rezolva uh, ceva uh, până la sfârșit. Nu știu unde a plecat colegul Iacolino, dar sper că se va întoarce. Problema este că în Europa nu se dorește să se facă, să se comunice informațiile. Și eu cred că vom putea lupta împotriva bandelor organizate internaționale numai dacă vom avea informații în legătură cu acțiunile lor. Dacă fiecare stat membru își păstrează propriile informații, nu vom ști nimic. În la New York, primarul Giuliani că, cu politica sa de toleranță zero împotriva criminalității în New York uh, și a avut mult succes. Ce a făcut? Uh, ei, pur și simplu, înainte de a-și intra în funcție, a descoperit faptul că fiecare parte din New York are propria poliție și că aceste secții de poliție nu făceau schimburi de informații, așa că a făcut o legătură între toate bazele de date și atunci primăria și poliția a putut să aibă un, o privire de ansamblu legătură cu ce se întâmplă în New York. Și um, a fost, foarte, a fost o strategie foarte eficientă, dar noi în Europa nu avem încredere unii în alții și cred că trebuie să rezolvăm cumva situația. Uh, americanii au creat așa numitele centre de fuziune în care informațiile de la uh, agențiile statului uh, erau compilate da, pentru americani e ușor, dar eu cred că trebuie și noi să găsim o cale de a uh, pune în comun aceste informații. Dacă nu, um, bandele criminale care fac schimb de informații vor fi totdeauna cu un pas înaintea noastră. Doamna cancelar Merkel, uh, care uh, este o adevărată forță politică în Uniunea Europeană, știe care este situația și dacă nu aveți de gând să-i spuneți. Vă mulțumesc, domnule Dan. Acum voi vorbi bulgară, pentru că colegii mei din Bulgaria sunt prezenți. Aș dori să uh, felicit uh, echipa de la Borcor. Doresc să le urez bun venit aici. Am câteva întrebări adresate domnului Schlotterer. Toate aceste analize pe care le faceți, aceste concluzii pe care ni le-ați prezentat. Cum sunt acestea aplicate în practică? Pentru că apoi Bulgaria trebuie să ia măsuri concrete. Le aplică în legislația națională? Ați spus că există lacune în legislația europeană. Care sunt uh, principalele lacune? Pentru că aici, la Parlamentul European, discutăm uh, despre uh, legislația privind achizițiile publice și am dorit să știm cum putem umple aceste lacune. Acum adresez celorlalți oratori. Se pare că cunoașteți foarte bine aspectele legate de lupta împotriva contrafacerii. Știm foarte bine că suntem o zonă de tranzit, dar, după părerea dumneavoastră, ce trebuie schimbat la nivel legislativ? Se pare că controlele vamale actuale nu sunt suficiente. Uh, ce propuneți? Yes. Thank you very much. I... Domnul Schneider, mulțumesc. Voi începe eu prin a spune câteva cuvinte în legătură cu tranzitul și apoi voi da cuvântul domnului Știr pentru a vorbi despre situația din Germania și despre Angela Merkel. Eu nu, iau, nu am numărul de telefon mobil, domnule Newton, dar îmi pare foarte rău. În ceea ce privește bunurile în tranzit, eu uh, cred că Parlamentul European trebuie să uh, Uh, fie la curent uh, cu problema pentru că uh, aceste bunuri în tranzit pur și simplu abuzează de originea europeană. Este foarte tentant pentru un producător chinez um, de uh, un bun contrafăcut uh, să uh, îl tranziteze prin Uniunea Europeană pentru că atunci uh, când ajunge în Africa sau în America de Sud, uh, containerul respectiv să vină din Uniunea Europeană și atunci um, cei care vând produsul pot să spună că originea acestui produs este europeană. Este uh, un abuz de originea origine europeană și și în țara de destinație aceste bunuri pun uh, consumatorii în pericol. Am uh, avut uh, cazul Nokia Philips la Curtea Europeană de Justiție. A, era vorba atunci uh, de telefoane mobile contrafăcute acestea pot fi foarte periculoase. Am auzit cu toții despre bateriile de telefon mobil care au explodat um, și faptul că permitem tranzitarea acestor bunuri prin Uniunea Europeană este, după părerea mea, un abuz uh, al, al regulilor de origine europeană, dar și un abuz împotriva consumatorilor din țările de destinație și avem o responsabilitate de a ne proteja propria industrie, dar și de ai proteja pe consumatorii din uh, țări în care autoritățile de multe ori nu au posibilitatea de a o face. Domnul președinte, ne-ați întrebat ce putem face pentru a îmbunătăți situația. Um, în ceea ce privește tranzitul, propunerea legislativă făcută de comisie este foarte ambițioasă și eu cred că este un pas ideal în direcția cea bună pentru că va permite celor care dețin drepturile să um, acționeze împotriva acestor bunuri, indiferent care este situația lor um, uh, vamală. Și sperăm că Parlamentul European va sprijini această inițiativă a Comisiei. Iată ce am avut de spus. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Schneider. Domnul Știl, vă rog. Nu N-am avut niciodată privilegiul de a vorbi direct cu Angela Merkel. Dar sunt convins că știe care este situația. Și uh, sunt convins că s-a și, și acționat am avut posibilitatea de a discuta cu mm, în mai, mai multe ministere de la, din Germania, de la Berlin și întotdeauna am fost felicitați pentru eforturile noastre. Dar nu s-a făcut, de fapt, nimic. Nu s-a acționat până la urmă. De multe ori Ni s-a spus că trebuie să ne adresăm uh, Comisiei Europene și Parlamentului European aici la Bruxelles. Uh, tocmai asta facem acum. Și dumneavoastră ne spuneți că guvernele naționale ar trebui să acționeze. Deci, uh, iată cum dați mingea de la unii la alții. eu cred că, având în vedere că Eh, eu cred că până la urmă ce este important este ca Comisia Europeană prin comisarul Barnier să facă o propunere. În orice caz este foarte dorită de industria europeană. Trebuie să acționăm. Nu trebuie să credem că mm, rețelele de traficanți uh, Uh, își fac scrupule în a trimite produsele lor contrafăcute prin Uniunea Europeană. Aceste bunuri nu sunt oprite și dacă tranzitează prin Uniunea Europeană, este ca și cum Uniunea Europeană ar spune amin pentru că sunt uh, mărfuri care vin din Uniunea Europeană, așa că sunt considerate mărfuri valabile, dar nu este așa. Și orice inițiativă pentru uh, a încuraja sprijinul, uh, schimbul de informații este binevenită. Și cred că propunerea trebuie să vină de aici, de la Bruxelles, de la Comisia Europeană, orice informație de la statele membre cred că trebuie să fie colectată uh, pentru a avea uh, o imagine cât mai completă. În Germania atitudinea este nu e o problemă mare, cui îi pasă? Dar, de fapt, după cum s-a spus de multe ori aici, problema este că e vorba de criminalitate organizată și nu trebuie să fim atât de naivi încât să lăsăm lucrurile uh, să continue așa cum uh, continuă de ani de zile. Pentru că bunăstarea noastră depinde de inovare. Și dacă nu ne protejăm inovațiile, într-o bună zi nu se vor mai face inovații. Și bunăstarea noastră europeană Uh, va fi um, un lucru al trecutului. Așa că, stimați eurodeputați, vă rog, acționați pentru a insista ca lucrurile să avanseze, pentru că uh, sunt lucruri foarte așteptate de toată lumea și mă bucur de faptul că pentru prima dată am ocazia să discut direct cu dumneavoastră uh, pentru a vă cere să acționați. Thank you, Mr. Steele. now, Mr. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Schotterer. Sie fragen zu Recht nach den Lücken im Gesetz und was man... Vorbiți despre lacunele din legislație. Ce putem face din uh, punct de vedere legislativ pentru a lupta împotriva corupției? Mă gândesc la sectorul public mai întâi să vedem ce putem face, unde se pot lua măsurile necesare. Pentru că există, pe de o parte, o, o parte a achizițiilor publice formale care sunt foarte prost reglementate. E vorba aici, de exemplu, de specificațiile a procedurii de li la licitației și există foarte multe posibilități în specificațiile licitației să se introducă uh, anumite puncte care permit uh, să se uh, aleagă un anumit ofertant față de altul. Deși în pregătirea acesteia, a licitației formale, nu există de fapt o reglementare legislativă, nu există o verificare a, ver, o verificare a necesității formale a pe care o impune acea licitație. Dacă, de exemplu, un ofertant răspunde din punct de vedere calitativ cerințelor uh, acelor uh, cerințelor din specificațiile tehnice. Dar și celelalte tipuri de licitații, în Bulgaria, de exemplu, permit o influențare a licitației de către ofertant. Există 3.000 de uh, de mandatari în Bulgaria care, de exemplu, stabilesc uh, faptul ca o comisie, de exemplu, care nu are înainte nicio competență, să decidă după aceea despre ofertanții care trebuie selecționați într-o primătură și nu există nici nicio regulă, nicio legislație care să permită așa ceva. Nu se încearcă de asemenea, nici măcar uh, faptul ca membrii comisiei care iau decizii să fie independenți de, uh, de, de procedura ca atare. Aceasta numai pentru a vă da câteva exemple. Altă problemă este că organele care trebuie să pună în aplicare licitația nu primesc nicio atenționare cu privire la o posibilă corupție, care, de fapt, aceste organe ar trebui să fie activate chiar dinainte Um, preventiv. De exemplu, prin faptul că în documentele de licitație să fie deja luate măsurile necesare. Avem peste 600 de proceduri uh, de licitații pe care le-am uh, analizat și am găsit numai în acestea peste uh, un număr foarte mare de uh, posibilități de corupție numai din uh, aceste apeluri de oferte. Deci ceea ce vreau eu să spun este că se poate detecta o posibilă corupție încă dinainte, din amonte, pentru că astfel de proceduri să nu se întâmplă, pentru ca să nu se poată um, pune în aplicare un astfel de corupție. Dar și directivele europene lasă prea multe lacune în ceea ce privește, de exemplu, compliance-ul care este lăsat la îndemâna statelor membre, ar exista însă foarte multe standarde care ar trebui să fie verificate, iar statele membre sunt însă cele care trebuie să ia măsurile de control și care trebuie să constate, de exemplu, că Bulgaria se constată, de exemplu, că Bulgaria are cele mai multe nereguli constatate până la 70% în procedurile de licitații dar nu s-au făcut nicio, nu s-au făcut uh, plângeri sau nu să există niciun fel de suspiciune de corupție în legătură cu acestea, deși există foarte multe date care arată că uh, este foarte probabilă corupția în acele cazuri. Nici măcar uh, organele Uniunii nu reacționează pentru că se trimit documentele direct procuraturii care de fapt nu are prea multe de a face cu aceste documente, nu știe ce să facă cu ele și anumite scheme care se repetă foarte des nu sunt deloc uh, uh, verificate de către instanțele de control, ceea ce arată că ar fi multe lucruri de făcut. Dacă vorbim de armonizarea directivelor și de legislația europeană în statele membre, în Bulgaria cel puțin uh, lucrurile stau în felul următor. Uh, interpretarea legislației duce la rezultate foarte diferite decât interpretarea respectivei legislații de către Curtea Europeană de Justiție. De ce? Pentru că sistemul juridic din Bulgaria a fost gândit într-un anumit fel, în timp ce în restul țărilor europene aspectul teleologic este cel important la interpretarea legislației. Deci aceasta creează o divergență din start și duce la faptul că principiile nescrise ale directivelor uh, europene și bazele, uh, temeiul juridic, nu este, de exemplu, un criteriu uh, înscris ca atare într-un astfel, într astfel de verificare. De asemenea, nici nu este interpretat uh, un text juridic așa cum s-ar întâmpla, de exemplu, la Bruxelles în cazul unei astfel de uh, unei, în cazul unei proceduri ca acestea. Acum, în ceea ce privește sarcina administrativă, am constatat că există o legătură foarte strânsă între sarcina administrativă și corupție. Dacă ne uităm cu atenție, vedem că acele țări care suferă cel mai mult pe urma corupției sunt și țările care au cele mai multe sarcini administrative în ceea ce privește atribuirea de contracte publice. Există o legătură directă între aceste două aspecte. Dacă nu se reduc sarcinile administrative, atunci probabilitatea de corupție rămâne foarte mare. Chiar dacă, de exemplu, se fac licitații electronice și se spune că prin acesta s-ar putea evita corupția, aș spune că dacă procedura rămâne așa cum este ea în Bulgaria acum, nu se va face decât uh, o transfer pe cale electronică a procedurilor existente, pentru că am avea o um, corupție electronică, ca să spun așa. Deci trebuie să se schimbe procedurile și nu neapărat calea de comunicare. În Bulgaria există așa, numită, așa numitul principiu de procedură. E vorba de o rămășiță, o moștenire din timpurile vechi, prin care toate deciziile importante se iau în cadrul unor lucrări uh, ale unor comisii și ele sunt câteodată independente, sunt stabilite din punct de vedere uh, după un principiu de nepotism și deci uh, numai acolo unde se compune o astfel de comisie se poate lua o decizie, dar de fapt competența nu este una reală, ceea ce duce la o împiedicare în pasul reformelor, la o lipsă de reforme și la o împiedicare a concurenței în același timp. Vreau să mai spun doar un singur lucru în legătură cu practica, cum se întâmplă toate aceste fenomene în practică. Se încearcă, deci, acumularea din alte țări de cele mai bune practici, dar fiind dat că condițiile cadru sunt diferite de la o țară la alta, acestea nu funcționează, aceste transpuneri, și de aceea lacunele sunt și ele diferite. De aceea este foarte important ca uh, să se facă analize la fața locului care să arate care sunt lacunele din punct de vedere al specificităților acelei țări și acesta este principiul cel mai bun de găsire a soluțiilor, unul orientat spre specificități. Mulțumesc, domnule Schroeder. Aveți un minut, vă rog, domnule Știl. I to... Vreau să comentez uh, o observație făcută de domnul Newton Dunn. A uh, dat de un exemplu Statele Unite, și eu am niște cunoștințe referitoare la această țară și la lupta încununată de succes împotriva contrafacerii din această țară. De exemplu, există o doamnă, Victoria Espinol, care coordonează diverse activități. Și am aflat că uh, Există acum un centru care colectează toate activitățile de la diverse ministere din Statele Unite. Dacă am transplantat acest sistem în Europa, ar fi foarte bine. Ar fi un pas foarte bun înainte, un pas pe care l-am făcut deja prin înființarea Observatorului European Agenției de Protecție a Mărcilor Înregistrate de la Alicante. Și ar fi bine dacă am avea o funcție de coordonare similară ca cea din Statele Unite, pentru ca în timp competențele acestui organism să sporească. Cred că ar fi un punct de plecare promițător pentru acest lucru. Mulțumesc foarte mult, domnule Știl. Vă mulțumesc, domnilor, pentru participarea dumneavoastră. Îmi pare rău, domnule Newton, Don, nu mai avem timp. Domnule Dan, Newton, Dan, doriți să, să vorbiți? Un minut, vă rog. Mulțumesc. Interpreții cred că mai sunt la dispoziția noastră încă o jumătate de oră. Ce vreau să-i spun domnului Stil? Uh, domnul Stil spunea că noi parlamentarii trebuie să facem ceva. Și sunt de acord. Noi suntem o comisie de cercetare. Noi nu avem puteri uh, de execuție putem să facem propuneri comisiei, să-i spunem ce trebuie să facă. Noi lucrăm aici doar cu idei. Noi nu avem puteri de execuție. Comisia însă, Comisia Europeană, sperăm că ne va asculta. A fost aici domnul comisar Barnier și cred că este de acord cu noi și ceilalți comisari sunt de asemenea de acord și vor propune. Dar pot doar să propună legislație singurii care pot să facă ceva sunt statele membre. De aceea am vorbit de doamna cancelar Merkel. Dacă nu fac nimic liberii naționali, nu se va întâmpla nimic. Suntem de acord, dar noi nu avem posibilitatea să facem nimic, nu avem această putere. Liderii naționali trebuie să facă acest lucru. Și mai am ceva de spus. Problema dumneavoastră în ce privește drepturile de proprietate intelectuală este gravă M-am ocupat de acest subiect și vreau să vă spun că toate celelalte domenii industriale, producția care nu are nimic de a face cu dreptul proprietății intelectuale, se confruntă cu aceeași problemă. Însă nu vor să vorbească despre chestia asta pentru că se tem. Dacă ar vorbi, opinia publică s-ar teme și n-ar mai cumpăra produsele pentru că nu sunt reale. Dar ori toate industriile din Europa se confruntă cu aceeași problemă. Totul este falsificat. Uh, și dumneavoastră păstrați secretul, pentru că și dumneavoastră uh, vă e frică. Probabil că nimeni în clădirea asta nu are numărul de telefon al doamnei Merkel, dar dacă industria germană ar colecta toate informațiile pentru drepturile de proprietate intelectuale și cele de la producători, uh, Uh, imagini ar fi absolut copleșitoare, uriașe și poate că în momentul acela v-ați putea adresa Bundestagului sau ministerelor ca să și a ruga să îi le arate doamnei Angela Merkel, pentru că nu știe nimeni și nu cred că nici doamna Merkel știe. Și eu uh, voi încerca să fac același lucru în Statele Unite, pentru că numai în felul acesta liderii naționali vor întreprinde ceva. Uh, ei nu știu, nu au imaginea totală, generală și dacă fiecare își păstrează secretul lui Miritel și le punem la oaltă, nu se va întâmpla nimic. Mulțumesc! Mă scuzați, stimați colegi, dar există o reuniune a coordonatorilor și raportorilor din umbră cu domnul Iacolino. Vă dau cuvântul un minut, vă rog. Domnul Schneider. Mulțumesc. V-am spus mai devreme în timp ce vorbeam că s-a făcut o încercare de către observator și de către Oficiul European pentru Brevete ca să cuantifice importanța drepturilor de proprietate intelectuală. Câte locuri de muncă creează, care este profitul pentru că măsurile, măsurătorile negative sunt uh, greu de făcut. Uh, cum spuneam, nu avem date concrete foarte multe. Se fac inițiative, însă este foarte important, <clears throat> cum spuneam, ca observatorul european să funcționeze. E primul pas în direcția corectă. Ne va da niște cifre, va spori conștientizarea opiniei publice și mai sunt însă multe lucruri de făcut dacă vrem ca Europa să-și păstreze competitivitatea care se bazează pe cercetare, dezvoltare, crea, creație și protejate de drepturile intelectuale. Stimați colegi, următoarea noastră întâlnire pe 26 iunie 2013 de la ora 15 la ora 18.30, dar se va confirma. Și apoi pe 18 iunie 2013 de la 9 la 12.30 și de la uh, 3 la 18.30. Vă mulțumesc, la revedere!